Good afternoon to everybody. We can start now. Bună ziua tuturor, putem începe. Voi continua în italiană. Pentru început aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care sunt astăzi prezenți aici. Salutăm și secretariatul. Aceasta este prima zi de lucru a noului an. Prin urmare, vreau să prezint urările mele de bine dumneavoastră tuturor, dat fiind că uh, ne dorim ca anul acesta să lucrăm foarte bine împreună și să avem bune rezultate. Dacă îmi dați voie, aș avea o mică observație de făcut. Pe durata sărbătorilor am uh, trăit o serie de evenimente în regiunea Mării Mediterane, în Europa și în alte părți ale lumii care dau naștere la preocupări și la Bruxelles. Știți că lucrurile sunt destul de sensibile, prin urmare cred că investiția în uh, educație, în cultură, în politicile pentru tineret, este o investiție extrem de importantă. La fel și pentru pluralitatea informației. Este un lucru din ce în ce mai necesar în lumea în care trăim. Asta în primul rând. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că în ultimele zile știți că există o preocupare manifestată chiar la nivelul cel mai înalt. Mă refer la vicepreședintele Timmermans și la domnul comisar Oettinger, dar lucrul a fost menționat și de rețeaua europeană de uh, Uh, radiodifuzori publici și Consiliul Jurnaliștilor din Europa. Deci o preocupare legată de o decizie luată un pic în pripă și un pic prea autoritară din partea guvernului polonez în ceea ce privește schimbările uh, retroactivă cu o lege aprobată între Crăciun și Noul An. Adică au fost schimbați șefii televiziunii, radioului public și toți conducătorii autorității de radiodifuziune poloneze. Pe baza convenției de la Amsterdam, statele membre sunt cele care hotărăsc acest lucru, evident, uh, însă Vicepreședintele Timmermans a menționat acest lucru și vreau să subliniez și eu, trebuie ca în aceste decizii ale autorităților să se garanteze independența, pluralismul mass mediei și libertatea de exprimare. Schimbarea a fost să se reducă la zero numărul președinților și directorilor uh, din diferite uh, grupări. Uh, au fost și patru demisii la nivelul autorităților poloneze. Subiectul va fi discutat în Comisia Europeană pe 13, deci peste două zile, și s-a mai spus că la următoarea sesiune de la Strasburg a Parlamentului European va avea loc o comunicare a Consiliului și a Comisiei pe acest subiect. Și în cadrul reuniunii coordonatorilor o să vedem ce trebuie să facă Parlamentul, Comisia noastră, pentru a ne dovedi interlocutori și protagoniști la înălțimea acestei situații. Sigur, subsidiaritatea trebuie respectată, dar trebuie să ne asigurăm că sunt respectate principiile de bază, drepturile omului și așa mai departe. O să vedem sub ce formă, dacă vom hotărâ să propunem o rezoluție sau altă formă, grupurile politicile se vor, se vor prezenta și în cadrul reuniunii coordonatorilor e bine să discutăm acest lucru, mai ales pe baza celor mai noi informații în domeniu. Și acum aș vrea să trecem direct la aprobarea ordinii de zi și aș vrea să vă spun că în ultimele două ore am efectuat o schimbare la punctul 7 de pe ordinea de zi. Din motive tehnice și organizaționale, aș vrea să vă rog să fiți de acord cu amânarea acestui punct pentru o reuniune ulterioară. Prin urmare, schimbul de opinii privind caza Istoriei Europene va fi un subiect abordat într-o reuniune viitoare. Cred că ar fi bine să ne asigurăm că toată lumea care trebuie să participe la acest punct uh, este prezentă. Experți, uh, președintele Casei Istoriei Europene și toți ceilalți. E bine să așteptăm mm, până când toată lumea este prezentă pentru a dezbate subiectul. Pentru că astăzi a fost o problemă cu prezența și de aceea noi am considerat că e o idee bună să înmânăm acest punct. Și dacă sunteți și dumneavoastră de acord, vom face așa. În ceea ce privește punctul 2. Aprobarea procesului verbal din 3 decembrie. Aș vrea să știu dacă sunt observații. Dacă nu, îl considerăm aprobat și trecem la comunicările președintelui. Regimul lingvistic. Avem franceză, germană, engleză, italiană, daneză, grahă, spaniolă, cehă, daneză, estonă, maghiară, letonă, polonă, slovenă, bulgară și română. Această reuniune este transmisă pe internet, webstreamed, și aș vrea să vă spun și că, după cum știți, au fost transmise deciziile coordonatorilor de pe 7 decembrie pe mail tuturor colegilor. Pe 9 decembrie au fost aprobate pentru că n-am primit observații, deci se consideră a fi aprobate aceste decizii. Apoi, avem un punct 4 extrem de important, am făcut mari eforturi aici și aș vrea să-i mulțumesc lui Petra Camereva ca raportor pentru că a susținut și a apărat foarte bine importanta raport de aviz care a fost redactat de comisia noastră. După cum știți, Trebuie să discutăm cu dumneavoastră pentru că vedea care este feedback-ul sau reacțiile privind votul comisiilor privind piața unică digitală în reuniunea comună ITRE-IMCO. Raportul final, care se bazează pe eforturi complexe a principalelor comisii, alături de care au participat și celelalte comisii, printre care și a noastră, chiar cu competențe exclusive în anumite cazuri, de exemplu pe VMS, am avut negocieri conduse de colega noastră Petra cu ITRE, IMCO, jurii și este un efort pe care l-a făcut împreună cu raportorii din umbră, cărora le mulțumesc, și asta pentru a ajunge la prezentarea punctelor cele mai importante din punctul nostru de vedere. Așa să dau cuvântul lui Petra pentru câteva minute pentru a ne oferi un feedback cu privire la rezultatul votului în aceste comisii care a avut loc în decembrie la Strasburg, după care, evident, avem 10 minute la dispoziție pentru comentarii din partea dumneavoastră. Petra, te rog. Silvia! Da, mulțumesc foarte mult, Silvia. Și din partea mea aș dori să transmit tuturor celor prezenți un an nou bun și fericit în ceea ce privește raportul privind piața unică digitală. Vă aduceți aminte că a fost vorba de un conglomerat foarte dificil uh, care viza diferite competențe, competențe exclusive, repartizate pe mai multe comisii și, prin urmare, și procedura în ansamblu a fost una dificilă pentru a putea avea în final un raport coerent. Doar în cele două comisii responsabile pe fond, ITRE și IMCO, au existat peste 1200 de amendamente, șase alte comisii participante, cinci cu drepturi speciale de participare care prin avizele lor au înaintat alte 800 de amendamente. Prin urmare, cred că numărul amendamentelor arată deja că a fost un proces extrem de dificil în a redacta un rezultat coerent. Până la urmă, s-au acumulat 2200 de amendamente și cred că până la urmă am reușit să uh, ajungem la un compromis echilibrat și la nivel intercomisii. Și de aceea cred că ar trebui să fim dispuși să și adoptăm în plen acest uh, compromis, așa cum a fost uh, adoptat. Aș uh, dori să amintesc câteva puncte care, din perspectiva comisiei noastre, sunt foarte uh, importante. Vă aduceți aminte că în ceea ce privește directiva VMS am avut competențe exclusive, ceea ce înseamnă că tot ceea ce am decis noi în ceea ce privește revizuirea acestei directive a fost preluat ca atare și n-a fost modificat la IMCO și ITRE. Raportul nostru privind această directivă a fost unul destul de voluminos și de aceea am încercat să găsim totuși un echilibru pentru a avea și la nivelul conținutului uh, un text coerent și nu atât de lung. Și cred că am reușit acest uh, lucru și aici m-am consultat și cu raportorii din umbră și cred că am reușit să sintetizăm în opt puncte principalele noastre obiective din acel raport. Principiul țării de proveniență a fost uh, din nou subliniat, așa cum am uh, spus noi, că trebuie păstrat, dar și această posibilitate a așa numitului forum shopping, în sensul că operatorii de radiodifuziune ar putea să-și aleagă uh, condițiile cele mai puțin uh, restrictive în diferite state membre și <clears throat> această posibilitate așadar să fie limitată și că um, audiovizualul ar trebui uh, să se pună în continuare acestei directive ca atare. Statele membre însă au posibilitatea să stipuleze reguli proprii în ceea ce privește păstrarea diversității lingvistice și a libertății de expresie. Distinția între conținuturi liniare și neliniare ar trebui să fie înlocuită prin standarde minime pentru toate conținuturile audiovizuale, deci am uh, <clears throat> punctat încă o dată foarte clar că nu mai există nicio diferență între conținuturi liniare și neliniare. Aici trebuie să recunosc că a fost un mic uh, punct divergent și în uh, reuniunea raportorilor din umbră cu, și cu raportorii din IMCO și ITRE, dar în final am atras atenția că este vorba de o competență exclusivă a Comisiei CULT și n-am mai putut să protesteze nimeni. De asemenea, aplicarea acestei directive în toate statele membre, mai multă flexibilitate în ceea ce privește publicitatea, faptul că trebuie să existe o distinție clară între programe și publicitate și, în fine, Comisia trebuie să mai verifice dacă <clears throat> cel, testele în trei etape uh, uh, prevăzute pentru conținturile liniare și neliniare mai sunt uh, de actualitate și mai sunt necesare. Discuțiile în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală au fost dificile cu comisia responsabilă pe fond, în speță Iuri, dar și aici am reușit să avem un text comun, Iuri Cult, și am uh, spus că din punct de vedere al drepturilor de proprietate intelectuală, uh, trebuie să existe o recompensă corespunzătoare și trebuie să participe toți uh, cei vizați și că sectorul creator se confruntă cu probleme specifice în ceea ce privește finanțarea, ceea ce presupune și păstrarea teritorialității, în special în ceea ce privește producția și difuzarea și distribuția de conținuturi. Asta în ceea ce privește așa numitul geoblocking, dar și așa numitul data mining pentru scopuri um, în domeniul cercetării și educației, puncte care au fost recunoscute. Am mai reușit să includem și un TVA redus pentru opere digitale precum e-newspapers și e-books. Solicitasem acest lucru în repetate rapoarte ale comisiei noastre pentru că am spus că nu are niciun rost să se facă în continuare această distinție între uh, presă tipărită sau presă electronică sau carte electronică și carte tipărită. Și acest lucru a fost așadar inclus în raport. Am avut uh, negocieri foarte dificile în ceea ce privește platforma, pentru că noi, comisia noastră, și pe tema asta n-am avut competență exclusivă, de aceea a trebuit să găsim niște compromisuri rezonabile. Deci noi solicitasem foarte clar și cerusem și comisiei să găsească o definiție corespunzătoare a acestor platforme. Însă acest lucru um, a fost uh, ceva prea mult uh, pentru, atât pentru IMCO cât și pentru ITRE. La punctul 64 mai figurează un text explicit în ceea ce privește platformele și la alt punct 331 și 61 am reușit măcar să se facă trimitere la faptul că toate platformele care lucrează cu bunuri culturale, în special cu um, <clears throat> audiovizualul, trebuie să fie tratate distinct pentru a respecta obiectivele UNESCO în ceea ce privește păstrarea diversității uh, de expresie culturală. Pentru că comisia noastră pune un preț deosebit pe faptul ca acele platforme care vizează conținuturi culturale să nu fie tratate la fel ca și platformele unde pot, unde pot fi rezervate hoteluri, de exemplu, sau uh, mașini. N-a fost foarte ușor să includem această precizare, dar în final am reușit și cred că în final și vis-a-vis -vis de textul cu privire la platforme, cred că putem fi mulțumiți, chiar dacă textul decis de noi în comisia noastră a fost uh, mai bun pentru că era mai concret, și conținea și o solicitare concretă adresată Comisiei, însă nu am reușit să impunem acest lucru și de aceea cred că putem accepta acest lucru pentru că în viitorul apropiat oricum va trebui să abordăm aceste chestiuni și din uh, punct de vedere legislativ și în aceste condiții un raport din proprie inițiativă poate că nu e locul potrivit pentru a detalia astfel de chestiuni pe care le putem uh, trata atunci într-un Um, raport uh, legislativ. În ceea ce privește șanutul geoblocking, s-a specificat că geoblocking ne justificat ar, trebuie să fie eliminat pe viitor. Sigur că mm, ce e justificat și ce e nejustificat e mai dificil de stabilit, formularea din raportul nostru era ceva mai clară. Totuși, punctul 38 din raportul de față arată că există rezerve mari față de licențe obligatorii pan-europene, pentru că noi am insistat că nu trebuie să existe această obligație și că o licență teritorială poate fi existențială pentru anumite sectoare și de aceea esența celor decise de noi se reflectă așadar și în acest raport. În ceea ce privește competența media, am avut competențe comune și cu Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă. Aici am reușit să găsim un text corespunzător uh, Comisia EMPL s-a ocupat mai mult de partea care ține de uh, ocupare și de locurile de muncă și noi uh, ne-am implicat mai mult pe partea de educație, educație timpurie și așa mai departe. Și cu toate dificultățile aferente acestei opere, cred că putem spune în final că am ajuns la un raport bun, la un compromis bun, care sigur ar putea pe alocuri să fie ceva mai clar, dar sigur că și negocierile au făcut ca anumite formulări poate să fie mai neprecise. Și așa cum vă spuneam, va trebui să încercăm ca prin intermediul rapoartelor legislative care urmează să mergem uh, în direcția dorită de noi și vă mulțumesc pentru atenție. E, eh, grazie Petra, anche per questo. Mulțumim Petra pentru această ilustrare așa de clară a situației și pentru că multe dintre punctele care pentru noi au fost așa de importante, comisia noastră, în ciuda dificultăților cu care ne-am confruntat, iată, au fost depășite. Evident, există puncte, așa cum ne spui și tu, în soluția de compromis, care sunt poate un pic mai uh, puțin uh, bune decât ne-am dorit noi în Comisia Cultură, dar uh, lucrurile sunt importante și s-au produs schimbări și evident că nu vom face pași în urmă. Acesta este un punct peste care nu vrem să ne mai întoarcem înapoi. Ferain și lui dau cuvântul acum în ordine. Mulțumesc și din partea mea și uh, multe urări de bine și un an fericit pentru toți colegii. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc Evei Camembert pentru buna cooperare, cooperare pe marginea acestui raport. Și de asemenea și în etapa negocierilor unde și noi, ca raportori din umbră, am fost ținut la curent cu evoluțiile și am fost implicați în procesul de negociere și țin să vă mulțumesc încă o dată pe această cale. Poate că, sigur, am fi putut să impunem mai clar uh, punctele importante pentru noi pe alocuri, dar cu toate acestea putem spune că avem un bun compromis cu care intrăm în plen. Un raport din proprie inițiativă nu este un raport legislativ și dacă anumite lucruri rămân neclare, atunci acestea pot fi corectate în procesul legislativ. Eu cred că ce a rezultat clar și din dezbaterea cu celelalte comisii este faptul că această înțelegere pentru uh, importanța conținuturilor culturale nu este recunoscută peste tot și cred că acest lucru trebuie să ne preocupe și în următoarele luni, să precizăm că nu orice servicii digitale trebuie tratate la fel, că vânzarea de vacanțe este cu totul altceva decât uh, oferirea de servicii culturale în internet. Eu cred că aici va trebui să mai facem muncă de lămurire și pe lângă colegii din celelalte comisii, dar privesc cu optimism în viitor pentru că știm că și în ultimii ani am reușit să obținem o competență sporită. Vă aduceți aminte de începutul digitalizării pentru că sectorul cultural a fost uh, foarte mult influențat de digitalizare. Eu cred că trebuie să avem grijă ca să nu fie eventual uh, diluate anumite conținuturi prin eventuale amendamente care mai pot fi introduse în plen și ca această construcție dificilă să nu fie uh, spulberată, să spunem. Eu cred că dacă vorbim de platforme, mai trebuie să detaliem încă o dată faptul că există forme foarte diferite de platforme și nu fiecare trebuie tratată la fel. Unele poate trebuie reglementate, dar altele nu. Noi am spus că solicităm comisiei să definească în primul rând ce tipuri de platforme există și pentru ce tipuri de platformă ar fi nevoie de reglementare și pentru ce tipuri nu. Și poate că în următoarele săptămâni va trebui să mai reluăm această comunicare și cu comisiile IMCO și ITRE. Cred că cu ITRE am avut dificultăți mai mari în această privință atunci când am spus că nu orice platformă trebuie să fie supusă reglementării, ci trebuie mai întâi analizat despre ce este vorba și de ce anume este necesar pentru diferitele sectoare. Eu cred că în următoarele săptămâni și luni vom continua să lucrăm pe marginea acestor teme, pentru că a fost acum un prim pas sub forma acestui raport din proprie inițiativă. Se conturează o primă poziție a Parlamentului, iar dezbaterea va continua și în procesul uh, legislativ. Primul raport uh, de acest gen va fi cel legat de portabilitate și urmează și altele. Dar, în orice caz, va trebui să ne implicăm activ în aceste teme, chiar dacă sunt de natură destul de tehnică și până acum Comisia pentru Cultura a evitat poate astfel de chestiuni tehnice, cred că nu ar trebui să ezităm să ne uh, expunem punctul de vedere în acest sens. Liber. Mulțumesc, Domnul Hewitt acum. Madam Chairman, and just to uh, repeat... Mulțumesc, doamnă președintă. Și din partea mea, multe urări de bine tuturor colegilor. Ne-am discutat foarte mult pe acest subiect. Grupul ECR dorește să ducă lucrurile mai departe și mă bucur să aud comentariile făcute de colega noastră în acest sens și comentariul lui Sabin privind amendamentele și riscul ca lucrurile să se prăbușească dacă nu se ajunge la un compromis, pentru că acest raport este semnificativ, este un raport uh, pe care noi îl apreciem și în discuțiile actuale din Regatul Unit ne de avantaje pentru a uh, ne promova ideile. Și în acest sens, Singurul amendament venit din partea ECR-ului, e doar unul, se referă la protecția copiilor. Comentariile referitoare la neextinderea domeniului de aplicare sunt salutare pentru că trimiteri neclare la alte platforme ar putea da naștere la dificultăți. Și discuțiile respective trebuie să se ducă în alt context, așa cum ne-a spus și Petra. Și aș mai vrea să mă refer și la discuțiile referitoare la rata TVA-ului și uh, dorința pentru o rată uniformă a TVA-ului pentru cărți electronice. Teoria e bună, dar nu cred că trebuie să lăsăm din, uh, să scăpăm din vedere riscurile care se asociază uh, acestei rate uniforme a TVA-ului și principiul țării de origine trebuie să fie unul foarte ferm susținut pentru că riscul reîntoarcerii la țara de destinație ar putea să dea naștere la probleme pe care nu ni le dorim. State hopping uh, este un uh, o definiție la care trebuie să ne, de care trebuie să ne ocupăm, să nu, fie, să nu primească un sens prea larg, uh, pentru că am riscat să ne întoarcem din nou la țara de destinație. Mulțumesc cu până acum! Da, și eu aș dori să urez tuturor celor prezenți un an nou fericit și să-i mulțumesc Petrei pentru acest raport foarte clar și extins. Vreau să plec de la această contradicție de bază în jurul căreia a gravitat întreaga dezbatere și anume Uh, cei care își doresc o evoluție bună și o dezvoltare bună a pieței digitale, dar care uh, doresc să se asigure că și diversitatea culturală este respectată. Și mai sunt câteva domenii pe care le-am amintit, dar asupra cărora aș dori să um, insist și eu. Se referă la maniera în care trebuie condiționată piața digitală, astfel încât să ofere uh, acces la conținuturi și să fie interesante pentru cetățeni și pentru utilizatori, dar uh, în același timp să fie apărate și interesele artiștilor. De asemenea, va trebui să fim atenți și atunci când este vorba despre viitorul uh, directivei cu privire la audiovizual, să vedem în ce măsură uh, definiția existentă a platformei trebuie menținută Cred că cu jurii am reușit uh, să găsim un compromis um, rezonabil în ceea ce privește apărarea drepturilor de proprietate intelectuală, pentru că sigur se spune că trebuie să existe un acces mai larg la internet, dar uh, în același timp și um, artiștii și cei creatori trebuie să participe la acest proces în ceea ce privește teritorialitatea, um, într-adevăr, se pare că mai avem nevoie de ea, astfel încât să nu există o obligație uh, pentru o licență pentru întreg teritoriul Europei, dar lucrurile va trebui să fie analizate mai îndeaproape. De asemenea și așa numitul data mining în ceea ce privește utilizarea informațiilor în scopuri științifice Va trebui ca în ceea ce privește platformele să găsim o definiție mai clară pentru a diferenția între cele comerciale și cele care lucrează uh, cu conținuturi culturale. Ai mai spus că ai reușit uh, să impui și această trimitere la Convenția UNESCO pentru păstrarea diversității culturale acest lucru trebuie evidențiat uh, cât se poate de des, uh, faptul că această clauză trebuie să existe și în acorduri internaționale, dar trebuie să fie valabil la fel de bine și uh, intern. În ceea ce privește acest geoblocking, va trebui să vedem dacă piața reușește să se dezvolte prin modele bune, uh, în așa fel încât uh, renunțarea la geoblocking să nu mai fie necesară pe viitor. Acestea sunt uh, punctele pe care pentru mine uh, sunt uh, clare că ne vor preocupa și în procesul legislativ. Mulțumesc, care acum cuvântul uh, doamna Dinolfi. Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. Eu, în schimb, vreau să-mi exprim o nedumerire vis-a-vis -vis de ceea ce s-a întâmplat. Cred că am creat un precedent eliminând anumite părți dintr-un aviz care a fost uh, votat de comisie și, în opinia mea, s-a încălcat uh, regulamentul parlamentar. Eu nu pun sub semnul întrebării buna credință a colegei noastre, dar, în fapt, am uh, limitat și am eliminat dintr-un document votat de Comisia Cultură lucruri importante. Și dacă acest lucru se întâmplă cu un text deja votat, în opinia mea ar trebui ca textul să reintre în comisie și să fie din nou votat, pentru că în fapt avem de-a face cu un text diferit. În opinia mea, asistăm la o practică care încalcă orice fel de principii ale legalității și democrației. Competențele comisiei fuseseră decise a priori, această decizie a fost la începutul procesului și, practic, trebuie să reevaluăm ceea ce a fost stabilit. Pentru că această afirmație, cum că textul ar fi fost mult prea lung, nu își găsește un corespondent în uh, regulamentul parlamentar. și consider că în fața solicitărilor anumitor comisii de a ne limita propriul nostru text, ar fi trebuit să spunem nu, pentru că mă imaginez că cu toții am fi fost de acord. Pentru că comisia noastră nu e mai puțin importantă decât altele și avem și noi demnitatea noastră de apărat. Și mi-aș dori ca acest lucru să nu se mai întâmple și că și celelalte comisii să respecte Comisia pentru Cultură în viitor. Vom și răspunde la această obiecție, dar înainte să dau cuvântul ultimului coleg care a solicitat să intervine, domnul Gramaticakis, vreau să spun pe acest punct că câte comisii au fost până la urmă implicate. Deci patru uh, cu aviz și două competente pe fond, deci șase în total. Deci toate comisiile au adoptat în propria comisie propriile avize, iar ulterior, pe baza unui mandat acordat raportorilor noștri, s-a încercat găsirea unui uh, compromis. Asta este practica atunci când există avize care fac trimitere la anumite texte ale unor uh, comisii care au competența pe fond. Mie mi se pare că Regulamentul parlamentar a fost uh, cu strictețe respectat, așa cum a spus și Petra Camervaert și ceilalți colegi și s-au păstrat intacte punctele care intră în competența noastră exclusivă. Punctul important a fost că ne-am impus aceste puncte în negocieri. Și sigur că asta este natura, negocier, ne, natura negocierilor, ca și alte comisii să renunțe la anumite formulări din propriile avize. Ideea fiind ca în final să avem un text uh, împărtășit de cât mai mulți și cât mai multe grupuri politice. Eu cred că nu s-a abuzat nici de cum de niciun fel de procedură prevăzut. Acum am să dau cuvântul colegului Gramaticakis și apoi, dacă mai sunt și alte intervenții, vă rog. Ce θα πω με τη σειρά μου χρόνια πολλά, prota, πρώτα-πρώτα, ευτυχία για τον καθένα, βέβαια ευτυχία για την Ευρώπη είναι δύσκολο να... Bună ziua tuturor! Aș vrea să vă urez tuturor multă fericire, ceea ce e destul de dificil în Europa, pentru că în momentul de față, Europa, casa noastră, se confruntă cu două mari probleme. Chestiunea refugiaților și cea a terorismului. Pentru ca Europa să se regăsească într-o situație mai bună, aceste două chestiuni trebuie să uh, nu fie confruntate cu apatie, ci trebuie să se treacă la acțiune. În ceea ce privește subiectul foarte uh, concret, voi fi foarte succintă. Este adevărat că rezultatul despre care vorbea Petra este mult mai bun decât ceea ce aș fi așteptat eu, de exemplu, și vă pot spune că în urma unor negocieri nesfârșite ca cele pe care le-am avut, nu mă așteptam să ajungem la un rezultat așa de bun. De aceea vreau să-i mulțumesc nu doar Petre, ci tuturor celor care au fost implicați în acest subiect extrem de dificil. Cred că au trecut 8 puncte dacă nu mă înșel, platforma, chestiunea platformei este o chestiune așa de complexă și va trebui să mai așteptăm un pic până când vom vedea concret la ce va duce. Nu sunt extrem de optimist în ceea ce privește legislația, sincer să fiu. Nu știu dacă vom putea obține ceea ce dorim din partea legislației. Poate Petra e un pic mai optimistă. Acestea sunt chestiuni foarte sensibile, foarte dificil de interpretat. Și, în încheiere, aș avea o întrebare. Împreună cu Petra, suntem de părere că ne-am confruntat cu două dificultăți. Și aș vrea să știu care e cea mai mare în cazul Comisiei ITRE. Pentru că mie mi se pare că abordarea lor este un pic prea arogantă. Mulțumesc. E, ehm, se sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt alte intervenții, Înainte să dăm cuvântul raportoarei, aș vrea să ascult poziția comisiei, care mulțumesc pentru prezență și aș vrea să știu dacă veți ceva de spus, dacă veți observații de făcut. Noi am apreciat și vă ascultăm cu plăcere și interes. Thank you for giving me the floor. I'm from Mulțumesc, sunt de la DigiConnect. Mă ocup de politicile Uniunii Europene. În primul rând, vă vă urez un an nou fericit. Nu avem foarte multe de spus acum am urmărit uh, dezbaterile de la IMCO, ITRE și toate comisiile de resort uh, în momentul în care s-a redactat raportul acesta este un raport mare, cu multe amendamente, multe amendamente de compromis. La ora actuală analizăm raportul în varianta sa consolidată. La Strasburg, săptămâna viitoare, după cum știți, vom avea un schimb de păreri cu vicepreședintele ANZEP și vom intra mai mult în amănunte în runda de întrebări și răspunsuri. Să vedem ce se întâmplă în la nivel procedural cu propunerea legislativă și așteptăm cu nerăbdare, bineînțeles, să uh, lucrăm îndeaproape cu comisia dumneavoastră pe um, marginea subiectelor care țin de competența exclusivă a Comisiei de Cultură. Mulțumesc! Dreiura, la parola! Mulțumesc! Petra are acum cuvântul. Te rog! Ia vielleicht nur noch mal Da, mulțumesc! Foarte succint, dacă îmi permiteți nu vreau acum să aduc uh, critici uh, altor colegi sau altor comisii. Mm, dacă spun că negocierile au fost extrem de dificile, nu vreau să mai detaliez, pentru că consider că în final am ajuns la un compromis foarte bun pe care îl putem accepta cu toții și asta este esențialul. Dar uh, ca răspuns pentru colega din Olfi. În primul rând, nu știu la ce fel de decizie, de principiu faceți dumneavoastră referire, pentru că aici am avut de-a față cu o situație extrem de dificilă a diferitelor competențe ale comisiilor implicate. Și ca în fiecare situație în care noi venim cu un aviz, până la urmă depindem de atitudinea comisiei competente pe fond în a accepta avizul nostru în raportul final. Acum, existând atât de multe competențe partajate, am reușit să ne impunem mai bine negocieri și am reușit să subliniem încă o dată, în mod clar, poziția Comisiei pentru Cultură, ca și în cadrul platformelor, faptul că este necesară această distinție între conținuturi audiovizuale și alte conținuturi și bunuri. Și faptul că Convenția UNESCO în acest domeniu este una foarte importantă și trebuie avută în vedere. Am avut competență exclusivă în ceea ce privește directiva privind audiovizualul. Eu am sintetizat ceea ce am uh, reușit să obținem, însă am făcut acest lucru și în cooperare cu raportorii din umbră, ceea ce nu schimbă însă cu nimic ideea de principiu pe care am avut-o aici în Comisia pentru Cultură, și anume că avizul pe care l-am adoptat noi în Comisia noastră nu ne poate fi luat de nimeni și el se păstrează și în discuțiile viitoare pe care le vom avea, de pildă și cu Comisia, pentru că vom putea reveni la acest aviz și vom putea arăta aceasta este poziția Comisiei pentru Cultură. Nu a Parlamentului, dar a Comisiei pentru Cultură și plecăm de la acest aviz. Și sigur, a fost un proces dificil, rezultatul final este un compromis, dar cred că uh, putem uh, trăi cu acest compromis pentru că multe puncte, în special cele pe care am avut competențe exclusive, se regăsesc așa cum au fost decise de noi. Da, și eu aș dori să mulțumesc Petrei încă o dată pentru implicarea ei și pentru faptul că a reușit să găsească acest compromis, pentru că dacă ne ducem aminte, a fost și o abordare care ne-a obligat să facem acest lucru, pentru că și Comisia a prezentat o întreagă strategie și a trebuit uh, să venim și noi cu un raport pe o întreagă strategie, nu doar pe teme uh, punctuale, ceea ce a fost un act complex și a necesitat diferite forme de negociere și poate și o redefinire a textelor inițiale, pentru că acestea au trebuit să fie puse de acord. Deci faptul că avizul nostru a fost curtat se datorează și faptului că în um, raporturile noastre cu celelalte comisii am reușit totuși să impunem anumite puncte importante pentru noi. La nivelul coordonatorilor va trebui să evaluăm cum să procedăm în continuare, pentru că, așa cum spunea și domnul Ryan, dar și Petra, avem de a face cu un text care pune totuși niște probleme pentru că nu am putut să obținem tot ce am vrut, însă este totuși un text echilibrat. Problema este însă să vedem ce fel de amendamente uh, mai vor fi prezentate pentru ca acestea să nu pericliteze rezultatul negocierilor de până acum. Doamna raportor se va ocupa de acest lucru și noi ca comisie și vom încerca să găsim modalitățile necesare pentru această activitate. Încă o dată mulțumesc și <clears throat> sunt convinsă că este un bun început. Am să închei acum acest punct și voi trece la următorul. Iată, am ajuns așadar la punctul 5 vă aduceți în punctul care vizează formul pentru guvernanța internetului 2015, care a avut loc în noiembrie 2015 <clears throat> în Brazilia, o tematică care <clears throat> a înglobat multe aspecte care se leagă și de dezbaterea de astăzi, dar a fost vorba și de securitate cibernetică, a economiei internetului <clears throat> și așa mai departe. În ceea ce privește drepturile omului pe internet, vă reamintesc că în mai va fi dedicată o săptămână acestei teme în cadrul Universității din Florența, o conferință pe, acesta, pe această temă, pentru că a existat și un uh, studiu care vizează guvernanța internetului și drepturile omului. Eu știu că pentru prima dată Comisia de Cultură a trimis uh, doi membri la acest eveniment și i-aș ruga pe dânsii să detalieze care au fost principalele uh, aspecte care au rezultat. Domnul Ferrain și apoi Julie Ward, vă rog. Zunächst einmal vielen Dank. Ich fand es sehr gut, dass wir in diesem Jahr mit zwei Mulțumesc încă o dată. Eu uh, consider că a fost un lucru bun. A fost excelent faptul că am putut participa cu două persoane la această um, conferință care vizează guvernanța internetului. Dar trebuie făcută o distinție între ceea ce decide anumite guverne că poate fi prezentat pe internet sau nu, ci este vorba de o administrare a internetului. Și tocmai uh, asta este ideea de a evita că anumite guverne să-și uh, alcătuiască propriul internet. Principalele teme, așa cum se uzitează, s-a referit uh, până la urmă și la uh, propria existență, care este viitorul acestui uh, forum, pentru că mandatul precedent a expirat, ideea era și de a obține un mandat prelungit. Au existat uh, două perioade a câte cinci ani pentru acest uh, Internet Governance Forum. Și acest uh, proces a fost dezbătut foarte intens și în cursul întâlnirii și am ajuns la concluzie că tocmai această abordare bazată pe participarea mai multor părți interesate, deci politică, ONG-uri și așa mai departe. Sunt uh, foarte, este una foarte fructuoasă. Un exemplu în acest sens a fost și protecția copilului ca temă care a fost recurentă și la nivelul acestui for și care până la urmă a ajuns și în realitatea politică de astăzi, astfel încât să încearcă strategii pentru a face progrese. Procesul a evoluat în ansamblu pozitiv, a existat o decizie la ultima reuniune ONU de la începutul lunii decembrie de a prelungi mandatul pentru forumul de guvernanță a internetului cu alți 10 ani, deci nu mai avem de a face cu perioade de câte 5 ani, ci o perioadă de 10 ani. Acum, în ce măsură finanțarea se va îmbunătăți, rămâne de văzut. Un alt punct important al uh, dezbaterii s-a referit uh, și la discuțiile bilaterale. Au existat și anumite ateliere, ateliere iar la reuniunile bilaterale am întâlnit uh, diferiți interlocutori europeni și din afară. Am avut o întâlnire și cu delegația americană vis-a-vis -vis de uh, procesul transformării în ceea ce privește ICANN și IENA. ICANN răspunde de funcționarea internetului, uh, este asociația care distribuie numele domeniilor și care până la urmă oferă această posibilitate a funcționării internetului. Este un proces uh, care se supune legislației americane. Au existat inițiative în ultimii ani de a internaționaliza acest proces. S-au făcut progrese în ultimii ani și sigur că s-a discutat uh, <clears throat> și în ce măsură o internaționalizare a construcției AIENA, dar în special o asumare a responsabilității ICANN <clears throat> poate fi garantată atunci când uh, vorbim de o internaționalizare a acestor structuri. Sperăm că se va ajunge la o decizie finală în acest sens înaintea alegerilor din Statele Unite. Pentru că trebuie să adopte și Congresul acest lucru și se impune. De regulă e bine să încerci să obții astfel de lucruri înainte de alegeri, pentru că nu se știe uh, ce se întâmplă după aceea. Apoi mai exact teme de interes pentru noi, de pildă un dialog ceea ce privește zero rating și, net, și neutralitatea rețelei. Noi avem poate altă abordare aici decât uh, în alte locuri din uh, lume. Sunt uh, țări în curs de dezvoltare care spun că zero rating este important pentru ei pentru că altfel nu au cum să ajungă la rețele de bandă largă și alții uh, însă spun că în ce măsură pot vorbi de zero rating dacă pot să folosesc gratuit doar Facebook-ul. Pentru Facebook-ul nu este internetul, este doar uh, o parte a lui. Și sigur, uh, dacă poate constitui vehiculul pentru construcția de infrastructură în anumite țări, uh, prea bine, dar pe viitor va trebui discutată această temă a neutralității rețelei și la nivel internațional și aici trebuie să subliniem acest lucru. <clears throat> Libertatea jurnalistică și de expresie sunt de asemenea teme importante care au fost discutate și pentru noi este extrem de important să reprezentăm și poziția europeană, pentru că în ultimii ani Europa a căpătat o importanță sporită atunci când se vorbește de aceste teme, pentru că se consideră că noi am tratat cu seriozitate aceste teme. Iar libertatea internetului pentru noi reprezintă o chestiune importantă care este percep, lucru perceput și la, inter, la nivel internațional ca atare. Astfel și Comisia a inițiat așa numitul JIPO. Este un fel de observator global pentru internet, deci de crearea unei organizații care să uh, supravegheze internetul, nu ca autoritate de supraveghere, dar pentru a vedea ce structuri există la nivel uh, mondial în domeniul internetului pentru a putea face și schimb de bune practici și de idei și pentru a căpăta și o imagine de ansamblu uh, și asupra legislației în ceea ce privește internetul sau pentru a funcționa și ca un fel de sistem de alertă timpurie dacă poate există anumite evoluții greșite. Cred că și Julie mai dorește să facă completări. Eu mi-aș dori ca și în acest an, 2016, să putem participa cu cel puțin două persoane din comisia noastră la această delegație. E bine că am fost uh, corespunzător reprezentați la nivel european. Forumul din acest an va avea loc aici la Bruxelles. Sigur, uh, e la sfârșitul unei săptămâni de Strasburg, dar uh, ar fi bine dacă ați putea reveni de la Strasburg la Bruxelles pentru a putea avea aceste discuții care sunt uh, deosebit de importante. Și cine este interesat, există un fel de sinteză din partea uh, secretariatului ITRE cu privire la această delegație. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu siguranță vom uh, distribui acest uh, document pentru că e util ca toată lumea să fie informată. În momentul de față se ia încă o decizie la nivelul biroului ITRE cu privire la participarea la acest forum și se dorește să fie din nou două persoane. Acum o întreb pe Julie Ward dacă dorește să mai adauge câte ceva. Mulțumesc foarte mult și la mulți ani tuturor. Vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit ocazia de a lua parte la acest eveniment, la forumul uh, privind guvernanța pe internet. Am reușit uh, acolo să avem o înțelegere mai amplă asupra aspectelor tehnice și uh, vreau să vi le prezint acum a înțelege cum funcționează internetul, funcționează, uh, cum funcționează internetul, pare o chestiune tehnică și de doar pentru cei interesați de internet, însă numai uh, discutând cu cei care se ocupă de acest lucru în, în profunzime și petrecând timp alături de ei ceea ce am făcut, atunci încep să depășești uh, faza um, acronimelor, uh, depă- ieși din această lume a acronimelor greu de înțeles. Dacă te întâlnești cu cei care sunt implicați în acest domeniu, care sunt pasionați de internet, de importanța um, acestuia și de ce este important ca internetul să fie rămână deschis pentru oameni, pentru binele omenirii și nu înțelegi asta. În momentul în care se desfășoară activități pe internet. Există care ironie în momentul în care vorbim despre internet și cum funcționează internetul și nu facem asta online, pe internet, ci facem asta într-o sală, sunt față în față cu oamenii. Dar pentru mine a fost o experiență extraordinară. Vreau să vă spun că mi-am dat seama că um, o mare parte a acestor lucruri sunt legate de activitatea mea. Anul trecut am reprezentat Comisia FEM la uh, Uh, un eveniment asemănător din Geneva, unde m-am întâlnit cu aceleași persoane de aici în ceea ce privește forumul internetului și iată s-au stabilit deja legături, s-au făcut legături între diverse aspecte ale activității noastre, ceea ce este foarte important. Vreau să vă spun cât de bine am lucrat împreună. Am avut o delegație de... Asta uh, să văd, uh, să-mi consult uh, notițele de la reuniune, am avut uh, o delegație foarte interesantă de la mai multe comisii și de la mai multe grupuri. Și am colaborat excelent. Am întocmit uh, documentele pe care le-am semnat cu toții și care au fost trimise înapoi și care au fost publicate chiar înainte de întoarcerea noastră în Europa. Și această colaborare coerentă, constructivă, a fost extraordinară la nivelul grupurilor și, parlament, și comisiilor parlamentare. Acest lucru arată exact ce instrument minunat este Parlamentul European în ceea ce privește uh, ceea ce facem noi pentru omenire, pentru umanitate. Acum un aspect cu o notă mai personal despre eh, reuniunile care au avut loc. S-a vorbit foarte mult despre um, activitatea oficială pe care am desfășurat-o acolo. Dar vreau să vă spun că acest eh, for este un um, loc eh, extrem de bun pentru Uh, întâlniri uh, care spontane, care îți arată că, care îți dovedesc că activitatea acestor oameni este foarte importantă pentru propria ta activitate. De exemplu, programe uh, educație de învățământ în Africa, Cunoștințe fără frontiere, aceste programe sunt extraordinare, care se referă în primul rând la dezvoltarea durabilă. Deci tot ce făceam noi avea legătură cu dezvoltarea durabilă, bineînțeles. Uh, și a fost extrem de important să avem exemple de bune practici din care să putem învăța pentru a vedea cum le putem folosi în alte domenii ale activității noastre, ceea ce a fost extrem de util. Eu am participat la ateliere cu oameni care care lucrau în biblioteci, în domeniul învățământului informal, în țări unde învățământul nu este accesibil uh, tuturor, așa cum se întâmplă în Occidentul dezvoltat. Am participat la ateliere și privind abuzul pe internet și um, violența împotriva femeilor, precum și cazurile de abuzuri și violență pe internet. Și am putut să facem schimb de bune practici. Am putut să face schimb de bune practici bazat pe activitatea noastră de la Comisie și din statele membre. Un lucru important pentru mine și poate cred că aici ne vom confrunta cu unele probleme este că am avut foarte mulți reprezentanți ai uh, societății civile, mulți tineri. Evenimentul a avut loc într-un loc mai puțin accesibil, și nu, nu în capitală, nu într-un uh, centru urban. Asta a îngreunat puțin lucrurile. Dar ne-am întâlnit cu membrii ai autorităților braziliene, cu autoritățile braziliene. Și, și autoritățile braziliene au uh, luat hotărârea de a nu avea loc această reuniune într-un mare oraș fiindcă este important ca și uh, zonele mai uh, îndepărtate să primească, să fie sub lumina reflectoarelor. În uh, acest for au fost distribuite 70 de burse pentru ca oamenii să poate să aibă acces la parlamentari, la politicieni, la persoane cu rol decizionar în acest forum există burse care se dau reprezentanților societății civile. Trebuie să ne asigurăm că acest lucru va continua și că reprezentanții societății civile se vor putea întâlni cu noi în continuare și Sabine, așa ca noi să vedem cum putem să ne asigurăm că societatea civilă va putea participa la aceste reuniuni și că aceste reuniuni vor avea loc în continuare în locuri mai izolate, neapărat în centre urbane, pentru ca participanți din toată lumea să se ducă să viziteze aceste uh, orășele mai îndepărtate. Deci este foarte important uh, această activitate, acest eveniment și mă bucur că am putut să fac o legătură în, cu activitatea mea în generală. Mulțumesc! Okay, Julie, per... Îi mulțumim lui Julie și lui Sabin, le mulțumim pentru acest rol important pe care l-au jucat, pentru rapoartele pe care le-au stabilit, este important să înțelegem că trebuie să socializăm în calitate de comisie, colegi, în cadrul forumului european care va avea loc înaintea următorului forum inter- internațional. Aceasta este ocazie pentru, dacă dorim, pentru a vedea care ar putea să fie o inițiativă de discuție între noi pentru a putea să facem uh, evaluări, pentru a vedea care sunt contribuțiile noastre pe care le putem oferi celor care vor participa. Poate ar fi o idee bună din perspectiva ordinii de zi. Oricum, e important să avem o prezență constantă împreună cu delegația Comisiei ITRE. Trecem acum la punctul 6, unde avem descărcările pentru 2014. Avem constante privind proiectul de aviz și uh, Știți că am hotărât că Înainte aveam un raportor pentru exercițiu financiar pentru a pregăti amendamentele pentru descărcare. În mandatul anterior, domnul Locar din grupul ALDE s-a ocupat de acest lucru și acum am hotărât să dăm acest rol colegului Tom. Prin urmare, ați elaborat un proiect de aviz. Vă mulțumim pentru această muncă și Vreau să vă mai spun că termenul pentru amendamente este din 14 până 19 ianuarie. Tom, ai cuvântul. Uh, thank you. Uh, thank you, Chair. Uh, I, I have to apologize. I'm really short of time. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Îmi cer scuze, n-am foarte mult timp, că în 17 minute am vot la Comisia pentru Ocupare. Uh, Um, raportul um, Curții de Conturi pe 2014 ne oferă procedura de descărcare. Anul 2014 este foarte important, fiindcă a fost primul an al programelor noi și chiar dacă este prea devreme acum pentru a trage concluzii, trebuie să privim lucrurile de aproape, să vedem uh, în ce direcție se îndreaptă. Dacă sunt probleme, acestea trebuie detectate cât mai repede cu putință. Pentru mine a fost un subiect total nou. Am vizitat uh, și agenția executivă pentru a afla cum funcționează aceasta și pentru a înțelege mai bine lucrurile. Toată lumea a avut ocazia, cred, să citească sugestiile din acest document. cer uh, Comisiei COCOBU să includă sugestiile următoare în moțiunea de rezoluție. În primul rând, se ia not uh, de faptul că în primul an Erasmus, programul Erasmus Plus și-a atins obiectivul de a avea legături mai strânse între programele de învățământ și politicile de învățământ așteaptă cu nerăbdare anul în care acest proiect uh, va intra într-o fază de mai multă stabilitate față de primii ani de punere în aplicare și, în al treilea rând, salută pașii făcuți către uh, modalitățile de finanțare cu sumă paușală și uh, costuri unitare care simplifică administrația pentru beneficiari uh, beneficiarii eh, fondurilor europene, cât și pentru Uniunea Europeană. Acesta a fost unul dintre subiectele discutate la agenții și agențiile înțeleg că procedurile sunt foarte complicate cu adevărat. Și lucrurile se îndreaptă în această direcție. În al patrulea rând, eh, se manifestă îngrijorarea că școlile europene nu au eh, ținut cont de chestiunile ridicate de Curtea de Conturi și trebuie să se reitereze recomandările um, Consiliului de Administrație a școlilor, euro, școlilor europene pentru a rezolva problemele care ar putea să submineze principalele principiile unei bune gestiuni financiare. Așa cum a arătat Curtea de Conturi, punerea în aplicare a sistemului de rotație și procedurile de recrutare trebuie să fie îmbunătățite pentru a asigura transparența și tratamentul legal. În al cincilea rând, uh, revizuirea de la jumătatea perioadei uh, va pune accentul pe uh, finanțare. Cum spuneam, deci documentul este scurt, dar s-ar putea ca raportorul din umbră să-l lungească mai mult costrizione. Știm că există o limită în ceea ce privește numărul de cuvinte și trebuie să fim foarte stricți. Trebuie să ne referim și la două programe importante pe care le avem, Europa Creativă și Europa pentru cetățeni. Poate ar fi bine să le menționăm. Colegul Feraien și Vera au acum cuvântul. That I Mulțumesc. Uh, ce scuze numele colegilor care nu pot fi altul de noi astăzi, colegului meu care nu poate fi astăzi aici și m-a rugat să spun câteva cuvinte în numele său. Nu o să adaug prea mult la ce a spus dumneavoastră. Grupul PP este de părere că resursele pentru educație și cultură din bugetul european au fost folosite cum trebuie în 2014 și punerea în aplicare a proiectului Erasmus Plus Uh, trebuie să fie făcută cum trebuie și dorim ca acest program să-și atingă obiectivele. Este important să punem accent și pe etapele următoare ale acestui proiect, iar bugetul european are în continuare prea multe plăți întârziate. Am minimalizat efectul în bugetul pe 2016, iar acum PP-ul nu a ridică mari îngrijorări în ceea ce privește avizul cultul privire la uh, descărcarea de gestiune pe, pentru 2014. Vreau să vă spun eu că este foarte important că trebuie să vedem cum se pun în aplicare programele Erasmus. Știu că SCD și PPE-ul uh, au organizat audieri privind programele Erasmus Plus și subprogramele aferente și există greutăți în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor și modul în care administrația este desfășurată pentru aceste programe și chiar uh, cheltuirea corectă a banilor, chiar dacă există o cheltuire corectă a banilor, cred că nu este vorba doar despre o nevoie a justificărilor oficiale, trebuie să vedem care, cum este perceput acest program la, acum în faza sa incipientă și la evaluarea de la jumătatea parcursului, trebuie să vedem cum se vor desfășura și pe viitor programele pentru ca grupurile mai mici, proiectele mai mici să aibă ocazia de a primi sprijin de la Uniunea Europeană, nu numai proiectele pilot mari care au fost, care au beneficiat de bani în ultimii ani. Trebuie să simplificăm și să clarificăm, clarificăm lucrurile și pentru proiectele mai mici, pentru ca uh, banii să poată fi alocați la timp și cu ușurință, așa cum am discutat Fiindcă ce am uh, văzut noi, ce am constatat noi la aceste programe, este că nu s-a aplicat numai ce am hotărât noi la uh, cult, ci și ce a propus Comisia înainte ca Parlamentul și celelalte instituții europene să ia vreo hotărâre cu privire la aceste programe. Trebuie să fim deci foarte atenți la ce se întâmplă acolo. Vă mulțumesc. Petra. Herzlichen Dank auch. Petra. Mulțumesc și colegei Tum pentru redactarea acestui raport. Eu sunt perfect conștientă de faptul că întrebarea dacă au fost uh, cheltuiți uh, în mod corespunzător uh, banii alocați trebuie văzut diferit de întrebarea dacă programul este bine implementat și dacă fondurile sunt uh, cheltuite și conform obiectivelor. De aceea, în ceea ce mă privește, punctul 1 mi se pare o formulare aproape prea pozitivă, pentru că, în fapt, în ceea ce privește implementarea programului, mai există deficiențe în multe locuri. Asta și din perspectiva cerințelor noastre a Comisiei Cultură vis-a-vis -vis de acest program. Am mai spus că lucrurile trebuie simplificate și că trebuie să devină mai simplu să poți beneficia de bani din programul Erasmus Plus și pentru asociațiile mai mici. Același lucru este valabil și pentru sumele forfetare și uh, Uh, costurile unitare. E important uh, această trecere la sume forfetare, dar mai știm și din uh, experiențele care ne-au fost relatate că lucrurile nu sunt neapărat fără probleme, mai ales atunci când vorbim despre cheltuieli de deplasare forfetare, pentru că aici este o diferență dacă vii de undeva, de departe, din Uniunea Europeană sau dintr-un oraș mare, uh, unde, de unde poți poate să călătorești destul de ieftin cu avionul în altă parte. Decât dacă vii de undeva de pe insul, o insulă îndepărtată din Finlanda. Aici cred că ar trebui anumită ajustare și în ceea ce privește sumele forfetare și costurile unitare pentru a nu exclude anumite grupuri sau eventual a îngreuna atât de mult participarea astfel încât lucrurile să nu mai devină posibile. Poate că ar trebui să revenim puțin și asupra formulării care vizează școlile europene. Școlile europene ne-au preocupat uh, în repetate rânduri, știm și din multe rapoarte ale curții de conturi că multe lucruri uh, totuși uh, pun probleme, suntem conștienți de acest lucru, dar dacă am văzut corect, au existat totuși și progrese în ultimii ani ceea ce privește școlile europene. Poate că ar trebui să luăm notă de acest lucru și să găsim o formulare mai pozitivă, sigur, fără să trecem sub tăcere faptul că mai există deficiențe de corectat, în special în ceea ce privește principiile de um, gestiune financiară solidă. Dar progresele înregistrate în ultimii ani poate totuși ar trebui evidențiate spunând în același timp că e nevoie și de progrese suplimentare. Mulțumesc, domnul Morgan. <coughs> Mulțumesc. Întâi de toate, aș vrea să mulțumesc domnului raportor pentru calitatea proiectului de aviz prezentat în fața comisiei noastre. Avem de-a face cu un aviz concis referitor la care se referă la aspecte esențiale și chiar dacă este concis, coste în evidență câteva dintre aspectele care au caracterizat uh, exercițiul bugetar 2014 în ceea ce privește competențele care țin de comisia noastră. Aș vrea să reamintesc tuturor colegilor că uh, Procedura de descărcare nu este o simplă etapă de rutină, pentru că, în conformitate cu tratatul, Parlamentul oferă descărcare după ce a verificat corectitudinea și faptul că toate corturile sunt în regulă și după ce a verificat și modul în care au fost efectuate cheltuielile. Adică, pe baza analizei auditului efectuat de Curtea de Conturi, trebuie să verifice dacă uh, fondurile au dus la îndeplinirea obiectivelor politice pentru care au fost alocate. Sunt multe de spus, dar o să încerc să fiu scurt. Pe fond, Așa cum spune doamna raportor, nu este vorba de probleme contabile în anul 2014 pentru implementarea programelor care țin de competența Comisiei CULT. Mă refer la Erasmus Plus, Europa Creatoare și Europa Cetățenilor. La nivel orizontal, operațiunile sunt conform dispozițiilor din uh, regulamentele financiare ce trebuie aplicate. Indici de eroare există ca și în anii anterior, acolo unde implementarea politicilor și a cheltuielilor uh, se face între statele membre și Comisia Europeană. Mă refer la politici regionale și de coeziune, transport, dezvoltare rurală și așa mai departe. Sunt chestiuni care poate nu ne privesc direct, dar asta nu înseamnă că nu trebuie scoase în evidență. Apoi, uh, e nevoie de o mai bună coordonare și probabil și indicații care trebuie să fie uh, susținute de toată lumea. Am amendamente pe care le voi reprezenta pe anumite puncte și pe câteva puncte critice referitoare la Erasmus, în special. Uh, pentru că totuși 2014 a fost primul an de implementare a noului program. Poate acesta ar fi un motiv. Și apoi mai sunt și aspecte structurale și aici mă refer la sectorul tineret al programului, ONG-urile tinerilor, pentru că se identifică dificultăți în accesul la finanțare față de programul anterior tineret în acțiune. Dificultăți care sunt declașate în parte de descentralizarea alocării fondurilor prin agențiile naționale și în parte la concesiile făcute pentru funcționare. În ceea ce privește revizuirea intermediară, când vom discuta raportul de implementare Erasmus aceste aspecte critice referitoare la subvenții vor trebui să fie abordate în mod detaliat. Descentralizarea prin intermediul agențiilor naționale este o operațiune salutară în ceea ce privește acțiunea cheie numărul 1, pentru că răspunde mai bine la necesitățile naționale și locale ale proiectelor de mobilitate, însă devine un obstacol în implementarea dimensiunii europene Erasmus Plus în acțiunea cheie numărul 2 axată pe proiecte inovatoare și schimbul de bune practici între asociații, în special transnaționale pe lângă concurența între uh, partea europeană și asociații naționale, există o serie de dificultăți, de exemplu în Belgia, unde se înregistrează cea mai mare parte a asociațiilor transnaționale care se uh, regăsesc în situația de a avea acces la finanțarea unui singur stat membru. Recentralizarea unor părți a Erasmus Plus în, către agenția executivă ar putea să fie poate o soluție la această problemă. Trebuie de asemenea să mai subliniem și dificultatea în Grecia, de exemplu, de implementarea unor părți a Erasmus+, Plus, nu doar în sectorul tineret, sincer vorbind. Pe de o parte, e vorba de probleme procedurale, pe de altă parte, carențe de cofinanțare naționale care practic au suspendat alocarea fondurilor în parte pentru 2014. Evident că e nevoie de reforme pe care Grecia trebuie să le facă pentru consolidarea finanțelor publice, dar asta nu trebuie să pună sub semnul întrebării investițiile în tineret și educație, pentru că doar așa putem asigura o creștere și un viitor al cetățenilor europeni. Și în final, dacă primul an de implementare a cunoscut întârzieri în ceea ce privește alocarea fondurilor, noi ne dorim ca aceasta să fie o situație excepțională care nu se va mai regăsi. Și apoi, în ordine, sugestiile făcute de doamna reportoare, trebuie subliniate anumite aspecte referitoare la scoara europeană, să menționat și vreau să contribu și eu. De câțiva ani există recomandări emise de Curtea de Conturi um, care au fost luate, lent e adevărat, dar au fost luate în considerare și sunt um, pe cale de a fi aplicate. Eu cred că ar fi bine, pe lângă toate acestea, să facem recomandări cu privire la modul în care trebuie să se rezolve problemele care au fost identificate, urmărind cele mai bune practici implementate de Comisia Europeană. Și aș avea și o propunere în acest sens și o să o transmit prin intermediul amendamentelor și în ceea ce privește cadrul financiar plurianual, în faza de revizuire intermediară, după cum se spune de către doamna raportor, există anumite puncte cheie care trebuie să fie abordate în detaliu. De exemplu, uh, trecerea treptată da, e o problemă de vot, spune doamna președinte. Dacă puteți vorbi și mai repede, ar fi minunat. Îmi cer scuze, Luigi, spune doamna președinte. Ne-a rugat colega raportoare. Ești raportor din umblă, înțeleg care e situația ta. Bun, dat fiindcă există această eliminare treptată între planul financiar uh, pe șapte ani și strategia Lisabona 2020 pe bază de deceniu, chestiunea aceasta este relevantă. Chestiunea plăților în întârziere, știm care sunt responsabilitățile și de unde derivă, dar există și problema unui mecanism uh, al resurselor proprii, care ia în considerare sugestiile grupului la înalt nivel condus de Mario Monti. Trebuie să vă reamintesc, printre altele, încă o dată că întârzierile la nivelul plăților, facturilor, reprezintă riscuri economice față de furnizor, dar și riscul de deteriorare a reputației. Și cred că din acest punct de vedere trebuie să luăm în considerare uh, poziția colegilor din buget, din Comisia Buget și trebuie să fim mai fermi pentru a reuși să îndepărtăm rezistențele instituționale. Vicepreședintele Curții de Conturi, Victor Caldeira, a reamintit cu câteva luni în urmă că e nevoie de o abordare integral nouă pentru gestionarea cheltuielilor UE, pentru a alinia mai bine alocarea de resurse și prioritățile strategice pe termen lung pentru că dacă avem puține resurse, evident că alegerile politice sunt cele care contează. Mulțumesc, spune doamna președinte, îmi cer scuze, dar a fost o solicitare. Bun, acum are cuvântul doamna Trupal. Yes, thank you, Juliana Tum, for da, mulțumesc, domnule Tum, pentru raportul dânsei. Voi fi foarte succintă. What is quite high. Este important să vedem care este rata de cheltuială în programe și asta s-a văzut și în ultimii ani. Ar trebui să vedem și, așa cum au spus și alți colegi, cum stau lucrurile cu probleme de punere în aplicare care au complicat situația și mai mult. Noi am cerut întotdeauna Comisiei Europene uh, să simplifice lucrurile în ceea ce privește punerea în aplicare. Ar trebui să mai analizăm și aici lucrurile. Și asta din experiența mea este și cine ce ne cer școlile, fiindcă școlile se plâng că e din ce în ce mai greu să se, să se înscrie la aceste programe și asta trebuie să se spună în acest raport că e loc de mai bine în ceea ce privește gestionarea programelor. Grazie. E vorrei sapere se la Commissione. Mulțumesc. Aș vrea să știu dacă dorește să intervină reprezentantul Comisiei. Pe scurt, vă rog. Oui, bonjour. Euh, tout d'abord, permet... Bună ziua, în primul rând. Uh, vă urez uh, un an bun și vreau să vă spun că o să fiu succint, vreau să vă spun doar că în raportul Curții de Conturi, activitățile Erasmus Plus și a programelor de care se ocupă direcția noastră se află la capitolul 5, iar acolo se vorbește niciodată de Erasmus Plus, că ceea ce înseamnă că este o veste bună, fiindcă nu sunt probleme grave cu Erasmus Plus, dar înseamnă în același timp că Curtea de Conturi s-a concentrat asupra anilor 2011-2012 uh, și care nu includ tranzacțiile privind programele mai noi Erasmus Plus, iată de ce probabil se vorbește așa de puțin chiar deloc de către Erasmus Plus. Și încă un aspect se referă la faptul că curtea um, se referă la o rată a erorii pentru întreg capitolul care include și cercetarea, deci nu există o rată a erorii în ceea ce privește Erasmus Plus privind um, activitățile și programele pe care le gestionăm direct. Dar noi facem propriile noastre, propriul nostru audit la comisie și veți vedea în uh, în raportul nostru, nostru de activitate, care este revizuit de uh, curte de Conturi, că rata erorii este de sub 2%, ceea ce arată o bună gestionare financiar, financiară a acestor programe. În ceea ce privește simplificarea în noile programe, da, am încercat să urmăm recomandările curții de a simplifica gestionarea acestor programe. După cum știți și ați făcut și noastră referire la acest, la acest lucru, uh, am, uh, acum ram, se, se, ramburse, se rambursează prin rată paușală costurile de transport, ceea ce sper că, sperăm că va înlesni uh, înscrierea beneficiarilor, așa cum a spus și noastră, și ultimul aspect, în ceea ce cele 20 de tranzacții care au fost revizuite de Curtea de Conturi, au, s au fost recuperate fondurile, fondurile care au fost uh, administrate sau plătite în mod defectuos. Și încă un aspect, dacă îmi permiteți, vreau să răspund aici la întrebarea cu privire la suma de plăți și plățile care trebuie făcute în 2016. Pentru prima dată, în 2016, se prevede în buget, cum ați putut constata, o sumă de plăți mai, mai mare decât uh, o sumă pentru angajamente, ceea ce ne dă speranța că în 2016, mai ales pentru Erasmus Plus, vom putea să recuperăm uh, aceste aceste plăți restante și să ajungem la o situație sănătoasă pentru 2016. Este important, deci, să reamintim acest lucru. Iar uh, în final, în ceea ce privește punerea în aplicare a Erasmus Plus, uh, programul este încă la început, în primul an, există și probleme care sunt uh, probleme ce afectează programele la început și sperăm că din 2016 acestea uh, vor uh, fi rezolvate, că va ajunge programul la o viteză de croazieră și mai ales în următoarele luni se vor rezolva lucrurile. Nu, avem, nu știm deja ce majorarea bugetului este prevăzută în 2017, dar până atunci se vor fi luat măsuri pentru a face față acestei majorări de fonduri, pentru a putea răspunde cererii sporite a programului la ora actuală, dar, dar fiindcă nu avem buget suficient, nu putem să răspundem um, afirmativ tuturor cererilor. Vă mulțumesc. Mulțumim comisiei, însă aș vrea să mă adresez acum colegului Tom. Este foarte important ca această descărcare să avem uh, aspecte referitoare la diferitele programele Comisiei Europa Creativă, Europa Cetățenilor și Europeană dacă nu ar fi un pic cam dezechilibrat dacă nu se menționează toate programele. Asta în primul rând. În al doilea rând, există o chestiune. E adevărat că în șapte ani am introdus în bugetul privind Erasmus mai multe resurse. În primii ani au fost destul de scăzute fondurile, prin urmare, uh, un punct care, după părerea mea, va fi util în ceea ce privește raportul de implementare este să înțelegem dacă de pe acum, pe baza 2014 și 2015, constatați că a existat o întârziere în lansarea programelor pentru a vedea dacă pe anumite linii de program există concentrații. Există doar patru solicitări de ofertă dacă asta a dus la răspunsuri care se concentrează pe anumite linii față de altele. Putem vorbi și despre distribuirea resurselor în acest sens. Și un ultim aspect, Europa cetățenilor a fost definanțată foarte mult. Noi am reușit, am încercat să o refacem măcar în parte, dar cred că este important să înțelegem în funcție de cum funcționează programul, ce dezechilibru există între cerere și răspuns, pentru că știm că unul dintre programele care promovează cetățenia a fost desfinanțat. Mulțumesc! It's up to thank, you, thank you, colleagues. I, I really have to run. I, I'm sorry. Mulțumesc, uh, mă grăbesc, uh, îmi pare rău, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile dumneavoastră, dar eu vreau să vă spun, nu am decât jumătate de pagină la dispoziție, asta e problema numărul unu. Dar da, cred că suntem pe aceeași lungime de undă, aveți dreptate, Europa creativă, Europa de cetățeni sunt programe foarte importante și trebuie să ne asigurăm că banii contribuabililor sunt cheltuiți eficient și în mod eficient și transparent. Aștept în răbdarea amendamentele scrise și mă vom mai vedea după aceea. Capiamo perfettamente la conte. Înțelegem foarte bine cum sau lucrurile, există reuniuni care se desfășoară în același timp, asta este mulțumesc. Vă reamintesc că termenul limită este pe 19 ianuarie la orele 14. Trecem la punctul 8 acum, importanta prezentare a studiului referitor la indicatorii universitari de calitate. Știți că în octombrie 2014 am cerut unității de cercetare să se facă un studiu comparativ pe un subiect extrem de complex, de care se discută în multe state membre în aceste perioade, și anume indicatorii de calitate a universităților. E un studiu interesant pentru că ne oferă o imagine de ansamblu și sugestii asupra abordărilor de calitate în cadrul formării universitare nu doar din perspectiva acestui clasificări și evaluarea calității, ci și din perspectiva unei integrări acestor două abordări. Pentru că Trebuie să înțelegem că există și indicatori internaționali cărora Europa trebuie să le facă față. De fapt, Europa trebuie să-și stabilească ambiția să introducă setul de indicatori internaționali. Chiar dacă uneori clasificarea aceasta e axată mai degrabă pe aspectele comerciale, să spunem. Deci să încerce să combine mai mult aceste două aspecte. din perspectiva unor valori care sunt considerate poate prea joase în Europa. Conținutul de calitate, de exemplu, pentru unele subiecte față de altele. Mulțumesc foarte mult pentru prezența doamnei Maria Kerr din partea Asociației pentru Calitate în Educație Universitară. Prezentarea se va concentra pe evaluarea de calitate și avem și doamna Queenie Lam, care ne va vorbi despre clasificări, deci acest subiect al uh, clasificărilor. Fiecare va avea la dispoziție 15-20 de minute, după care vor răspunde la întrebările ce s-ar putea, ar putea veni din partea colegilor. Vă rog, rămâneți pentru că e o prezentare foarte importantă. Cine începe? Dumneavoastră, vă rog. Uh, ok, thank you very much for inviting me and... Uh... Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ne bucurăm că putem să vă prezentăm uh, rezultatele studiului nostru. Um, in the next uh, half an hour or so, we will um, run through the... În următoarea jumătate de oră vă vom uh, face această prezentare vom vorbi despre raționamentul și contextul studiului, obiectivele studiului și metodologia, apoi rezultatele um, acestei asigurări de calitate și a clasificării, rezultatelor clasificării și, spre sfârșit, Maria va prezenta o comparație a acestor clasificări și QA, după care vă vom prezenta și recomandările noastre privind aceste două instrumente ale calității. Vreau să încep cu contextul. Comisia Europeană ne-a cerut acest studiu în uh, noiembrie anul trecut și în perioada de patru luni am derulat acest studiu privind indicatorii, asigurarea calității și clasificările. Ni s-a cerut nou acest studiu, fiindcă am descoperit că politicile europene, cum ar fi strategia 2020, Europa 2020 sau alte inițiative emblematice, agenda de modernizare a sistemelor de învățământ europene, deci documente importante de politici europene. Aceste documente se spunea din ce în ce mai mult că e nevoie ca învățământul și institutele de învățământ europene să funcționeze mai bine. Are loc o dezbatere, sau numai una, privind calitatea în învățământul superior, mai ales în ceea ce privește aceste instrumente asigurarea calității în instituțiile de învățământ și uh, clasificările, mai ales clasificările mondiale. Deci, uh, prin acest studiu, noi uh, am dorit să facem o inventariere a situației, să vedem cum s-au dezvoltat clasificările și asigurările calității și am comparat, am dorit să comparăm uh, metodele și indicatorii folosite de aceste două instrumente și să vedem care a fost impactul uh, nu doar din auzite, ci și din documente, din studii. Studii făcute de, uh, de cercetători sau de Asociația Universităților Europene. Și am vrut să vedem care, sunt, eh, care este impactul eh, acestor două instrumente. Pe baza acestor lucruri am făcut unele recomandări Parlamentului European cu privire la aceste două instrumente. Studiul eh, a dus la publicarea unei lucrări de 100 de pagini, un studiu de 100 de pagini, care include și datele pe care le-am, informațiile pe care le-am folosit noi, pe care ne-am bazat noi în aceste studii. Deci se dau foarte multe detalii despre mecanismele de asigurare a calității și cele 10 clasificări, clasificări. Și am inclus, am uh, inclus în anexe și datele, informațiile pe care le-am inclus în studii. Iar studiile uh, se împart în trei, patru părți. Prima parte se referă la asigurarea calității și clasificări și le-am împărțit această prima parte în două părți, fiindcă că aceste două instrumente, chiar dacă adesea sunt confundate, se consideră că este vorba de același instrument, sunt totuși două uh, instrumente, poate nu total diferite, dar diferite. Și atunci am hotărât să le analizăm separat și să prezentăm rezultatele separat la început. Iar apoi în studiu am prezentat uh, o analiză comparativă a celor două abordări calitative pentru a arăta diferențele și, simila, și, și similitudinile între acestea două. Iar uh, la uh, finalul acestui raport am făcut recomandări. Din punct de vedere metodologic, dat fiind că dat fiind că nu am avut mult timp la dispoziție, am avut o metodologie de birou. Am uh, studiat literatura existentă privind uh, aceste două instrumente și am strâns date, informații de la 10 sisteme de clasificări diferite și și mecanismele naționale de, și sisteme naționale de asigurare a calității. Am ales 8 sisteme pe care le-am analizat în profundat privind asigurarea calității și am uh, elaborat rapoarte privind aceste țări. Apoi am cercetat trei sisteme de asigurare a calității din afara Uniunii Europene, Japonia, SUA și Brazilia. În afară de informațiile pe care le-am strâns și datele pe care le-am strâns de pe site-uri, am derulat și uh, interviu cu experți, mai ales în ceea ce privește impactul asigurării calității, fiindcă am considerat că nu există foarte multă literatură în domeniu privind impactul um, asigurării calității. Deci am stat de vorbă cu experții pentru a primi mai multe informații aprofundate privind sistemele naționale. Și nu în cele din urmă, uh, dat fiind că acest studiu se refera la calitate, doream să ne asigurăm că studiul uh, aduce rezultatele pe care ne doream noi, la standardele necesare. Am stat de vorbă cu doi experți, domnul Achim Rochbach, privind uh, asigurarea calității și uh, domnul profesor, domnul profesor Ellen Hezekoven, care, se referă, care este expert privind uh, clasificarea cu privire la metodologia studiului și rezultatele studiului studiului. În ceea ce privește constatările principale, uh, dau cuvântul Mariei. Mulțumesc foarte mult. Eu o să vă spun câte ceva despre asigurarea calității și principalele constatări referitoare la aceasta. Am constatat că mm, există un context european și acesta este distinct. În momentul în care vorbim despre Europa Aici vorbim despre învățământul superior, uh, care are 3, 48 de sisteme și agenții de mm, asigurare a calității și la nivel european, deci asigurarea calității numără foarte mulți actori, iar abordările diferă. Unele se, se concentrează asupra programelor, altele asupra instituțiilor la nivel înalt, altele au sisteme de acreditare, altele au evaluări. Uh, și auditori. Deci există foarte multe abordări, dar în ciuda diferențelor există un cadru european în ceea ce privește asigurarea calității la nivel european. Asigurarea calității face parte din procesul de la Bologna de la început, din 1999, iar uh, Corporația de Asigurare a Calității Europene a început în paralel cu, data cu dezvoltarea procesului de la Bologna. În 2005, Ministrii de învățământ europene au adoptat standarde europene în ceea ce privește asigurarea calității, care au reprezentat coloana vertebrală a asigurării calității la nivel european. Deci ei au introdus o anumită convergență în sistem și iar la, în același timp există o foarte mare varietate. Din 2008 Există registrul de asigurare a calității european, aici există o listă a tuturor agențiilor de asigurare a calității care au fost certificate uh, și aprobate, deci există o listă de încredere a, a, a acestor uh, agenții. Există la ora actuală 42 de agenții în 21 de țări europene la nivelul instituțiilor de învățământ superior, dintre care 19 sunt state europene. 28 de țări, deci dintre aceste 48 de sisteme de învățământ superior au agenții care respectă standardele europene, deci reprezintă un cadru real. În momentul în care analizăm sistemele, ne dăm seama că există două scopuri. Trage la răspundere, deci uh, viabilitatea, există un anumit nivel de încredere și sporirea calității și toate sistemele de asigurare a calității, chiar și cele care sunt uh, tradiționale, deci acreditări, uh, toate acestea subliniază elementul uh, sporirii calității și importanței acestuia. Există rezultate diferite a, a evaluării calității de la un septembrie la alt există condiții, de, există condiții pentru finanțarea unității instituțiilor de învățământ superior, privind acreditarea acestora, uneori se dau pur și simplu recomandări de îmbunătățire fără nicio consecință juridică. La început există această dicotomie între respectarea standardelor și excelența, nivelul de excelență, dar ne dăm seama că din ce în ce mai mult sisteme care la început aveau doar o listă a standardelor minime încearcă acum să găsească modalități de a depăși aceste standarde minime, fiindcă altfel nu putem îmbunătăți calitatea. Dacă nu facem decât să ne îndreptăm atenția către standardele minime, este prea puțin. Trebuie să împingem deci instituțiile de învățământ să aspire mai sus uh, și, a, și agențiile merg în aceeași direcție și încearcă să creeze schimbări pozitive în instituțiile de învățământ. Există și crearea de profiluri, deci agențiile care integrează criterii care pot fi selectate pe lângă criteriile obișnuite, cum ar fi în, în Olanda. Există o trăsătură specială, o instituție poate um, alege interna, in, inovația, excelența și așa mai departe. Deci există o trăsătură suplimentară care permite și diversitatea pe care ne-o dorim și o prețuim, context european și uh, permite să strângă toată lumea uh, în același grup. Există foarte multe bariere um, la nivel european uh, în calea formării unei zone a asigurării calității europene, chiar dacă există toate instrumentele necesare pentru a se lua decizii. În acest sens, nu s-a întâmplat lucrul acesta în realitate, fiindcă există obstacole de natură juridică. Așa cum a spus Queenie deja, nu s-a făcut prea multă cercetare, din păcat, privind impactul asigurării calității. Cred că mm, e foarte greu să se facă o legătură de cauzalitate între activitățile de asigurare a calității și calitatea uh, învățământului în uh, instituții de învățământ. Uh, se pare că este foarte greu să se găsească o definiție comună a calității, care sunt uh, indicatorii calității. Dar există și consecințe pozitive. Noi nu am vrut să vorbim despre impact, suntem prudenți, ci consecințe. Iar uh, am, noi am constatat, și asta spun și instituțiile, că uh, ca asigurarea calității la nivelul extern duce la schimbări, fiindcă astfel instituțiile de învățământ se gândesc la procedurile lor, la gestionarea lor, pentru că există această evaluare a calității și s-a dus la punerea a punct a unor structuri de evaluare a calității. Deci calitatea a devenit o parte a sistemului de învățământ, a organigramei instituției, deci a căpătat mai multă importanță în ceea ce privește funcționarea instituției. Un rezultat pozitiv este că am ajuns în Europa Europa la nivelul în care majoritatea țărilor putem spune că uh, instituțiile de învățământ superior întrunesc standardele minime, ceea ce este foarte important pentru a proteja studenții, dar și la nivel internațional este foarte important. Și dacă ne gândim mai apoi la uh, la la furnizorii privați de uh, studii universitare, trebuie să ne asigurăm că studenții nu sunt păcăriți și că există standarde minime. Bineînțeles, există și consecințe negative, cum uh, ar fi faptul că există prea multă birocrație, că e prea multă rigiditate în ceea ce privește uh, asigurarea calității, ceea ce nu permite inovarea, nu permite programe interdisciplinare sau colaborarea cu industria, cu mediul de afaceri. Am identificat și niște provocări și evoluții comune. S-ar putea să existe o abordare mai soft în ceea ce privește acreditările, evaluarea audit, auditului, fiindcă instituții sunt cele care sunt răspunzătoare de calitatea și asigurarea calității externe este o, o garanție doar pentru exterior. Uh, am asistat uh, și la o mai bună raportare, care este din ce mai importantă, trebuie să fă, uh, există mai multă transparență și um, raport, rapoartele sunt mai ușor de citit, uh, sunt mai lizibile, iar aceste agenții devin internaționale și se diversifică activitățile lor și este foarte important, fiindcă dacă dorim să avem uh, fiabilitatea internațională, agențiile trebuie să facă schimb de experiență. O să dau acum cuvântul lui Queenie despre clasificări. În ceea ce privește clasificările, avem 10 clasificări, 6 dintre ele sunt globale, accentul fiind pus pe acestea pentru că asta ne preocupă prioritar în ceea ce privește comparația instituțiilor uh, universitare din punct de vedere calitativ. De ce e așa de importantă clasificarea globală? Clasificarea există de mult timp, dinainte de introducerea prinei clasificări globale din 2003 de către Universitatea Chou-Tung din Shanghai. Doar în 2003, a fost când a fost introdusă însă prima clasificare internațională, lumea și-a dat seama că nu pot fi clasificate universități la nivel global. Și de aici au rezultat multe critici cu privire la indicatorii folosiți pentru clasificare și așa mai departe. Importanța clasificării globale a crescut în ultimul deceniu și ceva, pentru că Universitățile în acest proces de globalizare joacă un rol diferit, atrag talente internaționale la nivelul studenților și cercetătorilor și uh, concurează la nivel transfrontalier, global, pentru a obține uh, studenți pentru oferta lor de educație universitară. Să nu uităm de asemenea că mass media digitală și internetul au evoluat foarte mult și acum e mult mai ușor să se publice rezultatele clasificărilor globale. Se folosește nu doar internetul, ci și rețelele de socializare și noile tipuri de noile medii care au apărut, noile rețele care au apărut în ultimul timp. Ceea ce a dus la o proliferare, a proliferare a clasificărilor globale. Cam asta este cadrul în care ne-am situat cu studiul nostru. Și astea sunt motivele pentru care am ales să ne axăm pe clasificări globale. Concluziile cheie ale acestui studiu, în afară de criticile aduse uh, indicatorilor de mult timp, dar concluziile cheie ne arată care este cadrul instituțional al clasificărilor. și cine stă în spatele acelor clasificări sau ce stă în spatele acestor clasificări globale. Există foarte puține studii în acest sens. Am făcut o comparație între metodologie și între furnizorii de clasificări. Există șase clasificări globale, inclusiv clasificarea High, Leiden, QS, clasificarea în funcție de educație superioară și modelul american multiclasificare. Din cele șase clasificări pe care le-am uh, comparat, am constatat că toate își uh, axează structura pe informațiile primite de la Thomson Reuters, deci o singură sursă de informații. Folosesc datele de, de, din baza de date Thomson Reuters. E interesant și cred că ar trebui să beneficiez de o analiză critică această situație, pentru că Thomson Reuters este um, structura care a, uh, creat cadrul pentru compararea globală a universităților și indirect acest lucru are impact asupra modului în care relaționează universitățile cu această bază de date și asta are impact asupra clasificărilor, cum o să vedeți în prezentarea mea. Asta este una dintre principalele concluzii. A doua ar fi că folosim modelul comercial, în sens comercial, și uh, multe dintre clasificări sunt până la urmă impulsionate de mass media, în special uh, anglosaxonă. Constatăm că clasificările acestea pot fi vizionate gratuit de studenți, de părinți, de cine dorește, dar ele oferă și uh, structura unei piețe unde se pot face publicitate și așa mai departe și se pot atrage, se poate atrage atenția audienței pentru aș vinde spațiul de publicitate bannere sau profiluri detaliate ale universităților. Universitățile, sigur, trebuie să plătească pentru a avea informația afișată aici. Deci asta este o modalitate prin care lucrurile pot evolua și de asemenea pot oferi servicii de consultanță folosind datele propuse de universități. Prin urmare, aceste clasificări reprezintă practic o activitate comercială și subiectul ar trebui cercetat mai în detaliu din acest motiv. În ultimii 10 ani, Deși există foarte multe critici referitoare la clasificările globale, există din ce în ce mai multe uh, publicații și organizații publice și private care vin cu un număr tot mai mare de clasificări. Acum uh, avem 10 clasificări globale și uh, sigur că ne interesează și calitatea acestor clasificări există acestor topuri. Există topuri internaționale și există structuri care fac un audit al acestor topuri internaționale pentru a asigura calitatea lor. Și asta este o, un lucru nou care trebuie luat în considerare. În ceea ce privește modelul de afaceri folosit, singura excepție pe care am identificat-o este acest U Multi Multi-Rank. Deocamdată acest, acest model este promovat de Uniunea Europeană, este bazat pe utilizatori, prin urmare ideea este să reprezinte universitățile mai echitabil. Cred că mulți dintre noastre sunt conștienți de acest lucru și Problema eu multirank este că vizibilitatea sa nu este chiar așa de mare la nivel global. So, um, so these are the... Acestea ar fi principalele concluzii pe care am vrut să le scot în evidență cu privire la clasificări și în ceea ce privește impactul acestor clasificări, Trebuie să avem în vedere care este impactul intenționat și cel neintenționat. În cazul clasamentului Shanghai, ideea de bază a fost să ajute guvernul chinez cu privire la politici educaționale. Însă, în timp, uh, scopul a trecut de la consiliere de politici la o misiune globală de de a funcționa ca un fel de casă de compensații pentru universități. Deci lucrurile s-au schimbat în timp. Impactul acestor clasificări politici, asupra politicilor guvernamentale este un impact nea, nu neapărat intenționat. Există guverne care stabilesc bursele, de exemplu, în funcție de aceste clarificări. Deci acesta este un, un impact neintenționat. Există um, clasificări care se autopromovează ca instrumente care stau la dispoziția studenților. Clasificările de asemenea afectează și strategia de recrutare a universităților, strategiile de admitere și multe studii au fost efectuate în ceea ce privește utilizarea de clasificări în instituțiile de educație superioară din Statele Unite, cum se selectează studenții care nu sunt neapărat cei mai buni, ci sunt folosiți pentru a-și crește poziția în clasament. Acestea sunt impactul pozitive și negative ale clasamentelor sau dorite și nedorite. Și cum am mai spus, mai ales în cazul celor care sunt impulsionate de mass media sau se bazează pe mass media, se vinde spațiu de publicitate. Universitățile consideră aceste clasamente ca fiind un bun spațiu de publicitate, fie că sunt, se regăsesc în acest clasament sau nu. Sigur că cele care se găsesc pe locurile superioare uh, sunt mai dispuse să își facă publicitate în clasamentele respective și pe termen lung există universități care poate au de suferit sau de câștigat la nivelul reputației prin expunerea la aceste clasificări internaționale. Există efecte dorite de cei care fac clasificările, care nu sunt declarate ca atare, de exemplu să atragă vizitatori pe pagina lor de internet sau să ofere servicii de consultanță. Acestea nu sunt scopuri declarate, dar sunt motive care stau la baza ofertei acestea de clasamente gratuite. Există și efecte care sunt dificil de cuantificate, de exemplu, relația cauzală cu clasificările și cum influențează acestea structura documentelor universitare, dacă universitățile își determină cercetătorii să publice în, acele, în, în publicațiile de categorie A, de exemplu, care se regăsesc în bazele de date. Acestea sunt efecte mai subtile, prin urmare, dar ele există. Totul depinde de cum le poți demonstra. Și există studii care s-au efectuat pe cu privire la modul în care aceste clasificări au impact asupra guvernanței și politicii universităților. Bun, acum e rândul meu să fac o prezentare. Comparație între clasificări și garantarea calității. Știu că nu mai avem mult timp la dispoziție. O să încerc să fiu mai succintă. E o comparație între mere și pere, practic, dar există câteva diferențe și câteva puncte de convergență. O diferență foarte importantă menționată de Queenie în trecere este faptul că asigurarea calității se axează pe predare și învățare, pe când clasamentele se axează pe cercetare ca indicator folosit. Și pentru politicile europene trebuie să fim foarte atenți, pentru că acestea acordă importanță calității predării și învățării. Și trebuie să nu uităm acest lucru. garantarea calității acoperă practic toate universitățile, în timp ce clasificările acoperă doar un mic sector din activitatea aceasta de studii universitare. Garantarea calității are un scop clar stabilit, și anume garantarea calității. Poate nu întotdeauna în cel mai ideal mod, dar cel puțin acesta este scopul clar al activității. Pe când clasificările au o serie de efecte de nedorit care sunt uh, mai mari decât cele în cazul garantării calității, fiindcă și acolo există efecte nedorite. Clasificările nu se fac în parteneriat cu instituțiile și nu există dorința de creștere directă a calității. Ar putea duce la asta, dar nu acesta este uh, scopul declarat, în timp ce în cazul um, um, garantării calității se urmărește creșterea calității actului educațional. Garantarea calității însă este ca structură mai greu de înțeles de public. Există 40 de pagini de limba științific greu de înțeles de cineva din afară. Însă, universitățile sunt niște organizații complexe și calitatea este un concept foarte complex prin urmare, trebuie să fim foarte atenți care este prețul de plătit pentru datele numerice și modul în care putem primi informații interesante cu privire la niște structuri așa de complexe cum sunt universitățile. Există o serie de interrelații, toate având legătură, sigur, cu calitatea. Introducerea de excelență, Ah, este o practică din ce în ce mai des întâlnită, necesară pentru a crește costul instituțiilor. Am spus de la început că nu ne putem opri la standardele minime, asta este clar. Există deci un domeniu în care asigurarea calității poate să ne ajute să învățăm ceva ah, există și o activitate de garantare a calității clasificărilor, ceea ce e destul de interesant. Ideea fiind să ne asigurăm că metodele și datele folosite sunt transparente, că toată lumea știe cum se folosesc. Prin urmare, garantarea calității um, e bine că include și o garantare a calității a clasificărilor câteva recomandări pe care le-am formulat pentru garantarea calității, promovarea dimensiunii europene în garantarea calității, important dacă vrem ca sistemul să fie deschis și să sprijine uh, recunoașterea. Trebuie să creezi o cultură calității și să nu transformăm în ceva de speriat, pentru că asta evident că uh, va duce la un impact negativ, de exemplu datorită creșterii birocrației. Și credem că ar trebui să se poată adapta mai repede la schimbări. Mă refer la e-learning, uh, cărți electronice, uh, și așa mai departe. Garantarea calității trebuie să poată răspunde la toate aceste noi schimbări care apar. Și sigur, cei care n-au făcut încă acest lucru trebuie să se gândească la cum să depășească standardele minime și să includă diferite tipuri de excelență. La ce sunteți bun, de exemplu, la, la relații cu comunitatea, cu mediul cercetării, sunteți foarte bun la nivelul de business, de exemplu, și așa mai departe. Trebuie să promovăm și ideea unei, unei zone europene de asigurare a calității, adică da, ar fi bine dacă ori, toate instituțiile ar putea să folosească orice agenție de asigurare a calității din registrul european pentru a face asigurarea calității sau garantarea calității, dar deocamdată nu știm cum ar funcționa un astfel de sistem și nu vrem ca instituțiile să încerce o agenție, dacă nu le place răspunsul să meargă la alta și așa mai departe. Deci trebuie să fim atenți, dar trebuie ca lucrurile să evolueze și în acest sens. Și sigur vrem ca rapoartele să fie mai accesibile fără să le compromitem importanța pentru instituții la nivel de detaliu și specificități. Și trebuie să facem și cercetări în ceea ce privește impactul asigurării calității, astfel încât să avem informații cu privire la date. Acum ajungem la partea de recomandări în ceea ce privește clasificările și mai ales acest U multi-rank. Deși există multe studii cu privire la neajunsurile și limitele clasamentelor, uh, Acestea sunt o sursă credibilă de informație care pot reda în mod sistematic toate informațiile necesare cu privire la ce măsoară ele. Și asta credem noi că poate furniza Uniunea Europeană în mod independent pentru a informa diferiții utilizatori de clasamente și mai ales ce se măsoară față de obiectivul declarat. Pentru că există clasamente care spun că sunt um, instrumente pentru studenți, dar în mod clar 90% sau chiar 100% dintre indicatorii folosiți uh, cercetare, de exemplu, se bazează pe publicații și teze de cercetare. O a doua recomandare este să se creeze un mecanism independent de asigurarea calității acestor clasamente. Există un observator care acum auditează astfel de clasamente, dar trebuie să știm că IREC, acest observator, este o organizație independentă este o organizație, dar dacă am avea una independentă, o organizație independentă, ar fi mult mai bine pentru garantarea calității acestor clasamente. Și aici intervine din nou dimensiunea europeană. În ceea ce privește alte clasamente, cum am mai spus, avem U Multirank, care este o structură complexă, care se adresează instituțiilor de educație superioară. Și am văzut că majoritatea clasamentelor globale au un număr mic de indicatori cu care lucrează. Majoritatea dintre ei, de exemplu, au indicatori 6, 8, până la 13, pe când la U Rank există 31 de astfel de indicatori. Și acesta este cea mai bună cale de a reflecta activitatea universităților, dar în același timp este și foarte solicitant să lucrezi cu așa mulți indicatori mai ales indicatorii privind predare-învățare, sunt foarte dificil uh, de colectat. E foarte dificil să se colecteze date pentru acei indicatori și, prin urmare, suntem de păstrare că EU multi-rank ar trebui să-și reducă numărul de indicatori, cel puțin temporari, pentru a continua să funcționeze. So many indicators, but you don't have the data to... Pentru dacă Există așa de mulți indicatori, dar nu și datele necesare pentru a susține credibilitatea. Clasamentul va avea de suferit pe termen lung. Ne-am dat seama de asemenea că este o mare povară de a coordona așa de multe date de primă mână din partea instituțiilor de învățământ superior și la fel o povară pentru instituții de a oferi date pentru cei care fac clasificarea Așadar, pentru a susține Multi Multirank e nevoie de un nou model de afaceri uh, după ce se va expira finanțarea din partea UE. Și în fine, așa cum am constatat, există multe tipuri de clasificare bazate pe mm, media. Ați Chiar dacă nu se bazează pe așa de multe date, sunt acceptate și populare în rândul publicului. Pentru că deseori se face trimitere mai degrabă la alte tipuri de clasificare decât la EU multirank. Deci trebuie să-și sporească vizibilitatea. Acestea sunt recomandările pe care am dorit să le formulăm. În rest, puteți consulta, evident, raportul. Mulțumesc pentru această prezentare. Cred că este un studiu important pentru că include și un alt studiu al nostru recent care vizează diferitele sisteme de învățământ superior din Europa. Iată deci două aspecte extrem de importante și Cred că abordarea dumneavoastră, și aici aș dori să mulțumesc și Departamentul pentru Politici, uh, a procedat așadar la o evaluare a diferitelor tipuri de evaluare și de clasificare, pentru că și sistemul uh, european trebuie să poată identifica până la urmă um, datele corespunzătoare. Poate că o instituție europeană va putea prelua acest lucru până la urmă sau o agenție corespunzătoare. Poate că um, nu se face suficient de mult trimitere la, la diversitatea pe care universități pot veni să adauge la aceste standarde minime. Iată deci o chestiune importantă vis-a-vis -vis de influența sistemelor de clasificare în mass media, pentru experții comerciali, lucruri inevitabil și la fel de interesantă este și încercarea de a pune cap la cap, pentru că iată asta este o critică venită, auzită deseori din partea universităților europene, dar și a părților interesate, docenți și așa mai departe, care spun că clasificările uh, se bazează mult și pe cercetările care vizează până la urmă industria și mai puțin pe calitatea procesului de învățământ. Vă mulțumim așadar încă o dată pentru acest studiu, pentru că ați avut o contribuție importantă și din punct de vedere metodologic. Am să dau acum uh, cuvântul domnului Zver, vă rog. Da, mulțumesc. Aș dori și eu să le mulțumesc celor două experte pentru această prezentare excelentă care uh, acestui studiu care este binevenit. Mulțumesc și președinte pentru faptul că a inclus această temă pe ordinea de zi. În trecut nu am uh, discutat prea mult de această chestiune, ceea ce, în opinia mea, a fost o greșeală. Ce se va întâmpla cu sistemul de învățământ? La un moment dat am fost și ministru al culturii și știu că uneori uh, sunt teme foarte sensibile nu a fost uh, ușor să identificăm ce școli uh, sunt de calitate și ce școli nu. În Slovenia, de pildă, am, avem diferite tipuri de uh, școli. Sunt uh, cele de tip gimnaziu, unde s-au uh, unde au atras uh, elevi uh, mai buni și care au avut atunci rezultate remarcabile și la bacalaureat și au existat și alte școli care n-au beneficiat de aceeași atracție sau de aceeași calitate a elevilor, dar care totuși au reușit să le ofere o formație. Și atunci întrebarea este care școală este mai de calitate, cea pentru elite, care a beneficiat de elevi uh, buni sau uh, școlile unde să investim mai mult pentru a putea face din respectivii elevi oameni cu profesii. Există diferiți cal- indicatori pentru calitate, dar ar trebui să uh, avem în vedere și alți uh, indicatori care să abordeze întreaga complexitate. Și aici mulțumesc și celor care încearcă să efectueze un astfel de sistem uh, de indicatori care să depășească doar acest număr de 2-3. Întrebarea care se pune este dacă va fi posibil de creat un astfel de sistem uh, cuprinzător de clasificare a instituțiilor de învățământ și cum, care este situația competitivității uh, instituțiilor de învățământ europene în comparație cu cele americane sau uh, asiatice. Doamna Suedrova. Pana Zvera, uh, skutečně ta uh, Mulțumesc. Nivelul educației universitare este un subiect care trebuie discutat în comisia noastră. Este un subiect adecvat pentru comisia noastră. Uh, E un subiect, un subiect evocat la nivel național și aș vrea să știu de ce o anumită universitate trebuie să aibă o poziție mai bună. Universitatea trebuie să educe în primul rând, apoi trebuie să uh, desfășoare activități de cercetare și să aibă abordări novatoare și creatoare. Ați descoperit că activitatea aceasta de clasificare se bazează mai degrabă pe cercetarea în universități, de deci nu reflectă realitatea așa cum este, pentru că uh, există mulți profesori care nu fac cercetare și um, sunt totuși buni profesori. și universități care nu se axează pe cercetare pot fi considerate a fi universități mai puțin calitative. Deci nu mi se pare o idee bună. Ați propus să se creeze o instituție independentă. Nu vreau să critic această structură a clasamentelor pe care ne-ați prezentat-o, făcute mai degrabă pe bază comercială dar ne lipsește o evaluare obiectivă a unei instituții uh, care trebuie să se ocupe de educație, în primul rând, și apoi de cercetare. Și cred că este o sarcină a statelor, dar și a Uniunii Europene, pentru că avem nevoie de calitate, e adevărat, în toate domeniile și nu trebuie să ne axăm doar pe un uh, anumit segment. Noi n-am văzut, n-am văzut termenul autoevaluare în prezentarea dumneavoastră și dacă vrem ca orice structură să-și îmbunătățească nivelul de calitate, trebuie să existe o evaluare internă. Ați vorbit despre valori externe dumneavoastră. Iar aș vrea să știu dacă veți avea în vedere și autoevaluarea ca atare, ca criteriu. Da, colega Morgano. Domnul Morganu, da, foarte pe scurt, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc în primul rând pentru prezentarea făcută, foarte clară, vis-a-vis -vis de o serie întreagă de aspecte și, evident, nu e nevoie ca eu să mai citesc textul după introducerea dumneavoastră. Mi se pare foarte important faptul că ați subliniat că e important să recuperăm și o parte importantă a tradiției universităților europene și mă refer aici la legătura foarte strânsă care uneori uh, nu uh, se face și unde se face o distinție clară între universitățile unde se face cercetare și universitățile unde doar uh, există activitate didactică. Însă acolo unde nu există cercetare, nu de fapt, ea nu poate exista fără să fie cei care să poată face cercetarea. În acest sens, aș, faptul că ați punctat acest lucru, pentru faptul că ați punctat acest lucru, vreau de fapt să vă mulțumesc. Da, vă rog. Da, voi uh, încerca, începe eu lăsându-i întrebările mai dificile lui Queenie pe final. Autoevaluarea este un punct valabil. Sigur că o evalua- asigurarea de calitate externă nu are sens fără una internă la nivelul instituției. Și observăm atunci când întrebăm agenții de asigurare a calitate, dar și instituțiile, că ni se spune că partea cea mai importantă uh, este autoevaluarea în acest proces, pentru că sunt forțați să se autoanalizeze. Până la urmă, această asigurare externă a calității nu face decât să-i forțeze la această autoevaluare. Iar apoi, clasificările, trebuie să spunem, nu pot înlocui asigurarea calității, cel puțin în forma în care există acum, pentru că nu abordează toate instituțiile și nu și procesul didactic în maniera în care ne-am dorit noi. Unde avem o problemă este faptul că date cu privire la calitatea actului de da- didactic sunt foarte greu de colectat. Care sunt uh, indicatorii pentru calitatea procesului didactic? De unde se colectează aceste date și cum se evaluează? Este foarte dificil și laborios. Asta este și prețul acestor clasificări bazate pe mai multe Uh, pe mai mulți indicatori. De aceea, poate că um, o manieră pentru ca aceste rapoarte de asigurare a calității să fie mai elogvente ar fi ca să conțină date care să arate și nivelul procesului de didactic. Mulțumesc. Înainte de a vă da cuvântul pe final, am să dau cuvântul și Comisiei Europene. Vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult, doamna președinte. Aș dori și eu să mulțumesc ambelor, uh, ambelor autoare pentru acest raport bine fundamentat. Vă aduc aminte că și Comisia a publicat un raport cu privire la asigurarea calității în 2014 și există câteva observații similare în ceea ce privește <clears throat> necesitatea de a merge la, trece la o mai bună asigurarea calității, faptul că este un proces birocratic și că și elevii trebuie să consideră că acesta este un proces util. Rapoartele de asigurare a calității nu sunt întotdeauna ușor de înțeles și de aceea um, nu prea e ușor să dai seama până la urmă ce spun ele. Este o instituție bună sau nu? Mă bucur că rezultă similarități în evaluarea noastră și um, știți că Comisia a susținut un multi-rank ca o abordare nouă de clasificare. E un multi-rank a încercat această nouă abordare astfel încât să reprezinte toate instituțiile, ceea ce înseamnă că nu este o abordare la fel de simplistă ca celelalte, Eu cred însă că faptul că ați pus la oaltă eu multirank cu celelalte, numai precizând în final că e vorba de o excepție, e un pic cam simplift, pentru că eu multirank a venit cu multe informații noi și sofisticate în această discuție. Cred că trebuie să ținem cont de acest lucru. Apreciem uh, recomandările vis-a-vis -vis de multi Multirank pe care le-ați făcut, spunând că ar trebui să fie mai sistem mai simplu și mai clar. Însă, așa cum spunea și domnul Scare, uh, dacă am face acest lucru, n-ar mai reprezenta complexitatea întregului proces didactic. Și dacă vrem transparență, atunci avem nevoie de o privire de ansamblu asupra ceea ce fac instituțiile de învățământ. Acest consorțiu, sigur, încearcă să simplifice anumite lucruri. În Spania, de pildă, pentru a folosi acele, aceleași date care sunt furnizate și uh, Ministerului, astfel încât să procesul de colectare a datelor să fie mai facil. De aceea cred că e nevoie să continuăm dialogul cu instituțiile cu privire la maniera în care un multirank uh, poate deveni mai funcțional pentru ele și trebuie să ne detașăm de acele clasificări care nu reprezintă realitatea ceea ce se întâmplă în instituții și care nu reprezintă diversitatea pe care ne-o dorim noi pentru instituțiile europene de învățământ. Foarte interesantă această dezbatere, pentru că una din recomandările care se desprindea din cercetarea dumneavoastră era și aceea de a susține activitatea EU Multi-Ranking, care până la urmă este o cucerire a ultimilor ani și sunt um, convinsă că metodologia nu trebuie simplificată, dar poate trebuie să fie mai ușor de citit și de înțeles. Poate că datele ar trebui să fie mai compatibile și mai confruntabile. Și indicatorii trebuie să fie transparenți, astfel încât o, să poți înțelege dacă se face trimitere la activitate didactică sau la cercetare. Și aș mai avea și eu o întrebare. În Italia am um, vorbit și despre indicatori post-universitari, pentru că acestea sunt, uh, aceștia sunt urmăriți cu mare atenție de studenți. De pildă, care este procentul de ocupabilitate după urmarea unei anumite instituții sau anumite um, formări pentru că acest lucru sigur ține și de programul de învățământ, dar și de uh, acest proces de internaționalizare, care este unul din punctele importante. Clarify that we do agree that more indicators. Sunt de, de acord că mai mulți indicatori sunt mai buni pentru clasificare. Îngrijorarea noastră se referă la durabilitatea multiclasificărilor cu atâția indicatori ne întrebăm cum se vor strânge date, mai ales în ceea ce privește învățarea și predarea și indicatorii aferenți în întreaga lume, nu doar în Uniunea Europeană. Este foarte bine că este cooperare la nivel ministerial în Uniunea Europeană, dar cum uh, rămâne cu universitățile din afara Uniunii Europene? Cum se vor uh, strânge date privind predarea și învățarea? Când vorbim despre uh, clasificări, există și critici în ceea ce privește măsurarea um, inputului uh, sau outputului când vorbim despre indicatori de producție de învățare, de output de învățare, este și mai greu, uh, iar uh, um, putem spunem că că, de pildă, iată, un mod de măsurare a rezultatelor învățământului reprezintă salariul, dar este acesta un indicator bun. Mai rămâne mult de făcut în ceea ce privește indicatori privire la predare și învățare și sperăm că Uniunea Europeană va fi vârf de lance în ceea ce privește cercetarea în acest domeniu și dezvoltarea și că va avea o listă gestionabilă de indicatori care să poată fi comparați la nivel global. Iar uh, noi, în recomandări, am spus că s-ar putea reduce povea, povara colectării de date printr-o, printr-un sistem centralizat de colectare a datelor care există la nivel global. Poate UE ar putea să uh, coopereze cu OCDE în anumite proiecte sau cu alte sisteme de colectare a datelor care există pentru a importa datele în bazele de date de multiclasificare eh, decât să apelez la fiecare instituție în parte. Și apoi în ceea ce privește verificarea clasificărilor, dacă mergem de la o instituție la alta și dacă există o, o raportare proprie, cum se pot verifica datele, datele? Deci noi recomandăm să se lucreze cu alte instituții internaționale pentru colectarea datelor, pentru a dezvolta și mai departe indicatorii privind predarea și învățarea. Recomandările noastre se, bazează uh, pe mm, perspectiva că finanțarea se va termina în 2016. Dacă nu, atunci, bineînțeles, vom avea în continuare o abordare ambițioasă, dar dacă așa stau lucrurile, atunci trebuie să se desfășoare activitatea la nivel independent, trebuie să, se, să, se, să existe un model de afaceri sau o posibilitate de a de reducerea a structurii pentru a menține activitatea de calitate. S-a adresat, un, s-a adresat întrebarea care este caracterul competitiv a pământ european prin, uh, prin clasificare. Dar ce înseamnă competitivitate? În cercetarea noastră am constatat E foarte interesant asta în ceea ce este multiclasificarea, care a avut un rol important uh, în ceea ce privește um, ca motor a schimbării care a acvatat din ce ce mai mult teren în ultimii ani. Deci eh, există acum mai multe clasificări regionale pe subiecte și așa mai departe în cadrul multiclasificărilor și s-a schimbat modul în care sunt clasificate universitățile, precum și modul în care este prezentat publicului, prezentat publicului această clasificare. Deci abordarea devine mai prietenoasă utilizatorilor și în cadrul uh, clasificărilor uh, tradiționale. Uh, multiclasificările monitorizează peste 800 de universități și unul dintre impacte este că aceste clasificări uh, vizează peste 800 de universități. Este foarte bine că există un, se pune accentul pe incluziune. Dar problema este că diferențele sunt uh, foarte mici în afară de primele 100 de poziții. 0,5% să zicem. Deci, deci există 100 de universități, să zicem, cu diferențe foarte mari, dar în rest diferențele sunt foarte mici. Deci nu știu ce este mai bine sau dacă um, ce, ce, care instrumente este mai bun dintre acestea două. Ar trebui să fiu mai degrabă un instrument de vizibilitate și de marketing. Asta vreau să vă spunem. Iar acest lucru trebuie să fie făcut clar în uh, recomandările noastre și în ceea ce privește un portal de informații care să arate ce măsoară clasificările. Trebuie să vedem care, care este procentul indicatorilor și atunci ne dăm seama că toate aceste clasificări, chiar dacă se spune că îi ajută pe, ce, pe studenți să facă alegeri, folosesc date de cercetare în sprijinul clasificărilor. Deci este o, și o muncă de, de informare. Mulțumesc. Foarte interesant. Această discuție non confin. Mulțumesc foarte mult. Cred că această discuție nu se va încheia aici. Îmi aduc foarte bine aminte de legislatura precedentă, când împreună și cu comisară de atunci, Vasiliu, am încercat să definim într-o manieră multifactorială această ambiție de a avea acest EU ranking, însă cu certitudine ambiția Europei, care a și reușit în parte, este de a se uh, orienta și după alte sisteme de valoare internaționale și să țină cont de această complexitate. Iată deși primele rezultate ale acestei abordări. Probabil că va trebui să-l promovăm mai mult. Asta și pentru că studenții deseori studenții poate se limitează să urmărească niște informații mai sintetice care nu corespund întotdeauna și de aceea cred că trebuie să facem această distinție, să vedem care sunt motivațiile, recuperăm complexitatea fără a deveni prea birocratici. Sunt foarte recunoscătoare cercetătorilor noastre care au, dar și experților pe care i-ați consultat, pentru că cu siguranță n-a fost un lucru ușor. Mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră și pentru propunerea dumneavoastră foarte clară. Cu siguranță vom avea ocazia să ne uh, revedem și cu altă ocazie. Grazie anche alla Commissione per l'interlocuzione e grazie per le... Mulțumesc și Comisiei pentru intervenție. Acum aș dori să vă anunț că am încheiat lucrările Comisiei. Mulțumesc tuturor, inclusiv interpreților. Pe 25 ianuarie, ora 15, este următoarea reuniune. În acest moment, i-aș ruga pe cei care nu participă la reuniunea coordonatorilor să părăsească sala pentru că uh, urmează această reuniune cu ușile închise.